Okay, colleagues, can I call the meeting to order? Dragi colegi, vă urez bun venit. Îngăduiți-mi să încep uh, cerându-vă să adoptăm uh, procesul verbal al ordinii de zi, dacă toată lumea este de acord uh, să adoptăm procesul verbal al fostei reuniuni, al reuniunii de data trecută, dacă cineva are vreo întrebare. Dacă nu, foarte bine, Următorul punct este un schimb de opinii cu președinția belgiană privind transporturile și avem alături de noi pe ministrul transporturilor belgian, căruia îi dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Beste coördinatoren, verslaggevers en leden van Transcom domnilor, doamnelor și domnilor uh, deputați, pe data de 13 iulie 2010 mi-am prezentat programul de priorități pentru mobilitate și transporturi. Acest program a fost primit foarte pozitiv la ora aceea, însă anumiți parlamentari a spus că era un program poate prea ambițios. Acum, îndeplinirea unora din obiectivele pe care mi le stabilisem uh, însemna, conform unora, o sacină, o povară prea grea pentru președinția belgiană. Acum, uh, au fost comentarii și în mass media și în alte instituții europene care spuneau că președinția belgiană, până la urmă, a făcut foarte multe în domeniul transporturilor. Și a realizat multe obiectivele stabilite și pe 26 octombrie în reuniunea informală pentru transportul la Anvers și pe 15 octombrie 2010, Consiliul de Transporturi de Luxemburg a uh, stabilit același rezultat. Astăzi aș vrea să vă prezint mai în detaliu o, rezultatele obținute, deciziile luate și progresele făcute în uh, diferitele obiective pe care ni le-am stabilit pe durata președinției noastre. Doamnelor și domnilor, un viitor sustenabil, durabil pentru transporturi este scopul nostru concentrându-ne mai ales pe securitatea și siguranța tuturor uh, mijloacelor și modurilor de transport. Acesta este un punct, a fost un punct central pentru președinția belgiană. Programul nostru a uh, conținut scopuri foarte clare pentru diferitele forme de transport, pe de-o parte și pe de, cealaltă, pe de altă parte. Pentru a atinge aceste uh, scopuri am organizat cam 15 evenimente pe scară largă, care au fost decisive în atingerea scopurilor noastre. În primul rând, un viitor durabil pentru transporturi. În octombrie am avut un schimb de opinii și, după cum am spus, la ora aceea, prioritatea noastră principală o constituia prezentarea unei cărți albe cu o viziune strategică pentru viitorul transporturilor uh, europene. Cum să facem față noilor provocări în domeniul transporturilor? cum să facem transportul mai durabil și, în același timp, să garantăm o competiție echitabilă pentru toate modurile de transport. În Cartea Albă și ă, era cuprinsă și, erau cuprinse și măsuri de implementare care, din păcate, s-au lovit de noile obstacole, dar nu ne-am ă, lăsat descurajați, ci președinția belgeană s-a asigurat ca și Consiliul să-și aducă contribuția uh, și mă refer la Consiliul de Transporturi în 15 octombrie cu un schimb uh, politic de opinii pentru, uh, care a analizat pe fond Cartea Albă. Rezultatul a fost niște linii directoare pentru Comisie în întocmirea acestei cărți albe și sperăm să ajungem cât de curând posibil și la niște concluzii sub uh, președinția maghiară pentru a putea ca, să vedem și rezultatele uh, cărții albe. În același Consiliu de pe 15 octombrie, Comisia a făcut o, pro, o propunere pentru o directivă pentru ca să să, să ne ocupăm și de uh, sectorul uh, căilor ferate, un fel, uh, așa numitul pachet uh, uh, al căilor ferate fără frontiere. Sigur, și Consiliul a început imediat să analizeze această propunere. Și acum, pentru ca discuțiile să fie și mai eficiente, s-au format trei diferite grupuri de lucru, trei grupuri de lucru diferite pe trei teme diferite. În primul rând, cum să finanțăm sectorul uh, feroviar, uh, cum să îmbunătățim accesul la piață și cum să monitorizăm și să controlăm mai bine situația uh, căilor ferate. O versiune revizuită a propunerii Comisiei a fost întocmită și noi considerăm că ea conține uh, îmbunătățiri, clarificări și un plan uh, pe, în direcția unui compromis. În același timp, în Consiliul de Transporturi din 2 uh, decembrie 2010 uh, s-a purtat o discuție la nivel politic pe aceeași temă pentru a da niște linii directoare grupului de lucru, de resort, în legătură cu un uh, posibil acord politic în primele șase, care, la care să ajungem în primele șase luni ale lui 2011. Sperăm că acest lucru se va întâmpla în luna iunie, la întâlnirea din luna iunie din Luxemburg, sub președinție maghiară. Doamnelor și domnilor, știți că eu susțin cu convingere că mobilitatea uh, bunurilor și serviciilor în Uniunea Europeană trebuie să meargă mână în mână cu protecția mediului. Trebuie să optimizăm toate tipurile de transport acestea trebuie să fie făcute mai ecologice, mai verzi, ca să spun așa. După cum știți cu toții, în Consiliul de Transporturi din 15 octombrie 2010 am ajuns la un acord politic asupra revizuirii Eurovinietei și directivei privind Eurovinieta. Această, acest acord este un pas înainte important în internalizarea costurilor externe eh, ale transportului rutier. De asemenea, înseamnă uh, că putem pune în practică principiul uh, poluatorul plătește. Această propunere a făcut ca statele membre să fie în stare să își integreze nu doar costurile de infrastructură, ci și costurile externe în transportul, în costurile privind transportul rutier, incluzând, sigur, și polu- uh, poluarea sonoră și alte costuri de infrastructură pentru a reduce și congestiile de trafic pe cât posibil, mă refer sigur la traficul rutier, fără a periclita competitivitatea sectorului transporturilor. Am făcut, sigur, tot ce am putut pentru ca să putem uh, să transmitem, uh, să, fie, să facem o tranziție lină spre președinția maghiară și sper că am reușit să o facem și să ajungem la un acord în a doua lectură sub președinție maghiară. O mobilitate durabilă nu înseamnă doar protecția mediului, ci înseamnă și uh, protecția consumatorului, protecția pasagerilor cu mobilitate, călătorilor cu mobilitate limitată. În noiembrie 2010, Consiliul European, cu procedura de consiliere cu Parlamentul European, a ajuns la un acord pentru uh, drepturile acestor pasageri cu măsuri de protecție care au fost gândite pentru toți pasagerii de autobuze, și, sigur, și despăgubiri în caz de accidente, cu aplicarea principiului de nediscriminare și acordarea asistenței pentru persoanele cu handicap. Uh, sigur, erau prevăzute și drepturile pasagerilor în caz de uh, amânare sau anulare a unor curse și alte asemenea măsuri. Măsuri care se vor aplica pe o vastă rețea de drumuri uh, europene, mai mult de 250 de kilometri. Uh, era vorba de un pachet pentru călătorii mai scurte sau de durată mai scurtă. Și a concentrat mai ales pe pasagerii cu uh, uh mobilitate redusă. Această măsură, sigur, constituie un cadru de măsuri pentru a proteja drepturile pasagerilor și se pot adăuga pe viitor și alte măsuri. Acest pachet poate fi completat. Is de verplaatsing over zee van lading en passagiers tussen in het geografisch Europa? Ehm, Călătorile de scurtă durată pe mare trebuie și ele examinate și transportul pe mare trebuie examinat și în situația în care se depășesc frontierele uh, maritime ale Uniunii Europene. În 16 septembrie am organizat un Consiliu Informal de Miniștri în Anvers pentru a discuta integrarea în acest domeniu. mă refer aici la uh, căile navigabile și mm, maritime. s-a luat decizia de a aplica un concept al unei centuri albastre, ca să spun așa, cu culoare albastre, și anumite culoare albastre. Este un concept revoluționar care înseamnă că navele uh, care efectuează călătorii scurte, indiferent de pavilion, pot naviga în apele europene cu formalități și controle reduse, ceea ce va, sigur, consolida competitivitatea mijloacelor de transport pe mare. De ontplooiing van het Blue Belt concept over te gaan, werd een proefproject op. Sperăm că vom putea să implementăm pe deplin acest concept de centură albastră pe viitor. Va demara și un proiect, a fost demarat și un proiect pilot în octombrie 2010 pilot, ca, proiect pilot care este un pas uh, important înainte de internalizarea uh, uh, pieței interne pentru transportul maritim. Sub președinție maghiară va continua să lucreze un grup de lucru pe această temă. Întâlnirea OACI din Montreal impuls van de Europese S-a vorbit și despre probleme legate de protecția mediului și uh, transportul aerian. Obiectivul general ar trebui să eliminăm emisiile de CO2 în transportul aerian. Există și un plan de acțiune pentru 2015 pentru statele membre OACI, 190 de state membre ale OACI, uh, acest plan a fost convenit la Montreal. Deci e vorba de o rezoluție sectorială internațională care a fost adoptată și companiile aeriene de transport au declarat că sunt gata să își asume răspunderea în uh, acest domeniu, deci pentru a reduce poluarea aerului și emisiile de dioxid de carbon. Acum, siguranța și securitatea diferitelor moduri de transport. Pe durata președinției belgiene, Comisia Europeană a publicat o, o comunicare privind scopuri politice strategice pentru securitatea transportului pentru 2011-2020. Noi am, Consiliul, în fine, a ajuns la niște concluzii uh, pe data de 2 decembrie, cu ideea generală de a continua eforturile în direcția unor mijloace de transport mai sigure și siguranță și securitate pentru toate mijloacele de transport. Abordarea noastră este numită viziune zero. Că trebuie să eliminăm uh, toate pericolele din uh, transport uh, și trebuie să eliminăm victimele accidentelor de circulație am cerut Comisiei să examineze cu atenție acest domeniu și să utilizeze, sigur, noile tehnologii pe cât posibil și să sublinieze importanța unei abordări integrate. O acțiune concretă a fost deja înfăptuită, s-a ajuns la un acord politic pe ele, în ce privește elementele de bază legate de transportul transfrontalier. Am dorit să stabilim un sistem electronic de schimb de informații și de date între statele membre, iar președinția maghiară va continua măsurile în acest sens, sigur, împreună cu uh, Parlamentul European spre sfârșitul anului în curs, ar trebui să uh, vadă lumina zilei o nouă directivă în acest sens. Din 26 până 28 octombrie 2010, de asemenea, am organizat un summit al transportului aerian european cu adoptarea a ceea ce am numit noi Declarația de la Bruges. Această, acest document conține multe recomandări, inclusiv cea de a îmbunătăți posibilitățile de competitivitate a transportului aerian european și industriei de resort către un cer unic european, pentru că acesta să devină o realitate, pe cât posibil, desigur, și uh, cu diverse recomandări pentru îmbunătățirea siguranței și securității aeriene și pentru garantarea durabilității în sectorul transportului aerian. Ultimul Consiliu de Transport, în decembrie, a luat hotărârea să înființeze un grup de lucru tehnic care, la care să participe experți pentru a monitoriza uh, uh implementarea prevederilor din declarația de la Bruj. Acest grup de lucru va examina lucrurile va discuta la nivel de experți și va uh, vedea cele mai bune soluții pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon în Europa și va uh, evalua efectul uh, legislației europene asupra competitivității în acest domeniu. De asemenea, s-au discutat probleme legate de transporturile aeriene, cargouri aeriene și a fost înființat un uh, grup de lucru la nivel înalt aici, grup care a venit cu un plan de acțiune conținând recomandări care pot fi uh, împărțite în armonizarea și îmbunătățirea regulamentelor UE, coordonarea și schimbul de informații între diversele instituții europene, îmbunătățirea standardelor internaționale și, în al patrulea rând, înființarea unor module de formare standardizate pentru, cu, în cooperare cu Institutul de uh, Formare pentru Siguranța Aviatică. În octombrie 2010, Comisia Europeană a discutat probleme legate de EMSA, și amendamente la regulamentul 1406 per 2002. Consiliul de Transporturi, cu, odată cu aprobarea celui de-al treilea pachet ERICA, a prevăzut noi îndatoriri pentru EMSA, care trebuie incluse într-un nou regulament. Legea va continua să fie activă în acest dosar și va continua să colaboreze și să uh, împartă președinția grupului de lucru pentru transporturi cu președinția maghiară. Doamnelor și domnilor, președinția belgiană în domeniul uh, mobilității și transportelor s-a implicat și în programul Galileo pe care nu pot să nu-l menționez. Trebuie să mă refer și la dezvoltarea sistemului de navigație prin satelit europeană. Cu partenerii noștri din Spania și din Comisia ITRE din Parlamentul European am ajuns la un consens în ce privește rolul pe care o viitoare agenție GNSS l-ar putea juca în traducerea în realitate a sistemului de navigație satelitară european, global și mai ales în monitorizarea aspectelor legate de uh, uh, autorizări și de siguranță. Sigur că și Parlamentul European va fi implicat uh, mai mult în acest proces, că noul regulament 912 per 2010 a fost publicat pe data de 20 octombrie 2010 și a intrat în vigoare pe data de 9 noiembrie 2010. La Consiliul de transport din octombrie, concluziile Consiliului privitoare la planul de acțiune pentru acest sistem global de navigație satelitară și modificațiile acestea a fost aprobat cu uh, modificările vreo de comisie. Am, am avut de asemenea și o revizuire la, la jumătate de mandat, uh, am avut și regulamentul 683 per 2008 prin managementul acestui sistem de navigație și o evaluare de risc de asemenea. Bine, din păcate, Comisia nu uh, ne-a supus atenție la timp acest uh, subiect, așa încât uh, activitatea în acest domeniu va trebui finalizată de președinția maghiară. Data 18 ianuarie a fost, doar pe data de 18 ianuarie 2011 a fost publicată o comunicare de către Comisie în acest sens. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, cred că noi am făcut pași înainte foarte importanți pe durata președinției belgiene în domeniul transporturilor și al mobilității lucru care a fost posibil pentru că am avut un schimb de opinii și o colaborare uh, apropiată cu toți partenerii implicați. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru atitudine constructivă și pentru uh, informațiile prețioase pe care ne le-ați oferit. Să vă mulțumesc pentru că ați făcut parte din schimbul de informații și să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea pe care ne-ați acordat-o pe durata președinției noastre. Sper că Ungaria și Troica pot continua în același mod pozitiv și să ajungă la un acord politic pe domeniul Eurovinietei, directivei transfrontaliere și dosarul uh, sistemului de navigație global și accesul la serviciile publice. De asemenea, revizuirea pachetului inițial pentru căile ferate și uh, transportul aerian. Mi-a făcut o mare plăcere să pot discuta aceste uh, subiecte cu dumneavoastră și să ajungem la progresele la care am ajuns. Mulțumesc pentru ajutor și mulțumesc pentru atenție. Thank you, uh, minister. Mulțumim, domnule ministru. Am uh, cinci coordonatori care doresc să intervină. V-aș ruga să nu depășiți trei minute, ca și ceilalți colegi să poată interveni. Domnul Groș are primul cuvânt, trei minute, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. În numele colegilor din grupul PPE, am dorit să vă mulțumim pentru colaborarea excelentă cu Parlamentul de care ați dat dovadă dumneavoastră, colaboratorii dumneavoastră și reprezentanții permanenți în ceea ce privește aspecte de fond. O colaborare care a dus la concluzii foarte bune. Ați stabilit o agendă foarte, de lucru foarte ambițioasă și v-ați ținut de cuvânt, lucru care nu se întâmplă întotdeauna în politică. Unele dosare sunt la Consiliul din decembrie 2008, au fost la Consiliul din decembrie 2008 și n-au făcut decât să adune praful pe, prin sertare sau pe rafturi. De exemplu, dosarul Eurovinietei, care din când în când era scos din sertar, șters de praf și nimic mai mult. Însă dumneavoastră ați înregistrat progrese cu privire la drepturile pasagerilor, deși colegii mei deja uh, pierduseră orice speranță legată de acest dosar. Noi la Parlament ne pierdusem speranța că va mai uh, apărea inițiativa europeană pentru mobilitate. Asta că să vă dau câteva exemple. De multe ori avem senzația că atunci când vine vorba de decizii ale Consiliului, statele membre se orientează în primul rând spre interesele lor naționale și nu gândesc european. Însă am văzut semne de cooperare europeană și eforturi îndreptate spre o politică stabilă, mai ales în interesul pasagerilor. Sper că acest subiect al drepturilor pasagerilor va rămâne pe tapet și va face parte din întregul pachet, astfel încât să se ajungă la transparență, la o simplificare pentru pasageri, pentru cetățeni, astfel încât aceștia să aibă mai puține motive de a face plângeri. Legat de Eurovinietă, Sigur că întotdeauna trebuie să se ajungă la un compromis, e greu să faci pe plac tuturor, însă sper că alocarea fondurilor va rămâne în picioare, mai mult sau mai puțin în forma sa actuală. Investițiile ar trebui să revină în transporturi pentru mobilitate. Acest lucru este foarte important și mă gândesc mai ales la viitor. Legat de finanțare, am făcut toate eforturile pentru a ne asigura că avem 83 de miliarde pentru transport, bani care vin din fondurile structurale, de exemplu. Am stabilit niște reguli în sectorul transporturilor, însă acestea sunt trecute cu vederea atunci când vine vorba de alocarea de fonduri. Sper că sprijinul pe care l-ați asigurat dumneavoastră transporturilor ne va ajuta să înregistrăm progrese suplimentare în acest domeniu. Un ultim lucru, domnule președinte, legat de siguranță și securitate, mai ales în transporturile aeriene. Trebuie să avem niște linii directoare clar la consili, clare la Consiliul de Transporturi. Să ne gândim de pildă la situația, la incidentul cu cenușa vulcanică atunci a fost nevoie de reacții rapide, însă noi, cei de la Parlament și cetățenii europeni în general, am dorit să se desprindă mai repede concluzii. Avem nevoie de o abordare europeană uniformă și avem nevoie să asigurăm o privire de ansamblu mai clară. Avem nevoie de semne clare. Vă mulțumesc în numele PPE pentru toate eforturile dumneavoastră și așteptăm sprijinul dumneavoastră pe viitor. Mulțumim, a fost o interpretare foarte generoasă și belgiană a celor trei minute. Sper ca domnul Alcadraui să, res- să respecte mai bine limita de timp, având în vedere că este flaman la origine. Mulțumesc foarte mult. Pot fi de acord în inimar cu ce a spus colegul meu, așa că voi încerca să fiu cât mai succint. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră, precum și celor de la reprezentanța uh, permanentă, pentru activitatea excelentă. E adevărat că a fost un program ambițios al președinției belgiene și ne bucurăm că am și realizat multe lucruri. Legat de Cartea Albă, aici s-au înregistrat niște întârzieri. Vorbim despre o viziune strategică foarte importantă cu privire la politica europeană a mobilității în domeniul transporturilor. Din păcate, aici s-au înregistrat uh, întârzieri. Însă am purtat o discuție importantă legată de viitorul mm, transportului feroviar și se face trimitere la revizuirea primului pachet feroviar, dar trebuie să se țină seama și de alte aspecte, cum ar fi finanțarea infrastructurilor, interoperabilitatea, care trebuie să devină un fapt. Toate aceste lucruri sunt uh, urgente și trebuie abordate cât mai rapid la, pe plan european. Legat de timpul alocat diferitelor dosare la Consiliu și legat de aceste aspecte legate de transporturi, având în vedere calendarul foarte strâns de la Consiliu, este remarcabil că s-au realizat atât de multe lucruri. De obicei, este greu să se obțină o majoritate și tocmai de aceea este foarte greu să îndeplinești niște obiective prea ambițioase în acest sector. Ați vorbit despre dosarele Eurovinietei, un dosar foarte important și bine că s-a ajuns la un punct de vedere clar, încă, însă ă, încă mai sunt lucruri de făcut pe acest dosar. Am ajuns la sfârșitul drumului. Sper că în această privință și în uh, cazurile de încălcări ale dreptului comunitar pe plan transfrontalier, sper că veți face toate eforturile pentru ca aceste aspecte să fie considerate din punctul de vedere european și că se va ajunge la acorduri. Ați vorbit și despre aspecte legate de transportul aerian și maritim și despre centura albastră despre cerul unic european cu 2012 ca dată dorită pentru punerea în aplicare. Sper că se va încerca să se dezvolte un spațiu real european de transport. Legat de drepturile pasagerilor, într-adevăr am ajuns la un acord. Nu este ideal, sigur va trebui să facem concesii, însă cred că este un pas în direcția cea bună și sperăm că pe viitor veți analiza în continuare aspectele legate de drepturile pasagerilor, mai ales în domeniul transporturilor aeriene. Așteptăm o inițiativă din partea Comisiei eventual. În încheiere, așa cum am spus și la început, vă mulțumesc pentru eforturi, pentru asistență și pentru contribuție. Voi contribui în continuare ca membru al Consiliului. Mulțumesc, doamna Meissner, din partea liberalilor. Trei minute, doamnă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Spre deosebire de antevorbitorii mei, aș vrea să spun acum la început un lucru foarte, care mi se pare foarte important. La începutul președinției n-am știut dacă va fi un nou guvern. Unii se temeau că activitatea președinției ar fi subminată de problemele de politică internă, dar aș vrea să vă spun că totul a mers foarte bine în ciuda faptului că nu s-a format niciun guvern. Asta ca să vă laud pentru modul în care ați gestionat președinția Consiliului. Nu sunt de acord neapărat cu toate lucrurile din dosarul legat de drepturile pasagerilor. Asta nu e vina președinției belgiene. Președinția belgiană nu poate merge dincolo de voința statelor membre. Regulile se aplică doar pentru călătorile peste 250 de kilometri. Este bine că sunt reguli generale pentru persoanele cu handicap, însă cred că Propunerile făcute sub președinția spaniolă fuseseră mai ambițioase, însă așa se întâmplă în general în politică. Vreau să vă felicit pentru ce ați realizat în dosarul Eurovinietei, un dosar foarte spinos. Nu suntem de părere că toate lucrurile au fost rezolvate. Mai sunt lucruri pe care trebuie să le abordăm, însă pentru că am avut încredere în belgieni, am, am uh, înregistrat progrese importante, dar s-ar fi putut face mai multe legate de transporturi sau de siguranța transporturilor, mai ales că și pentru președinție acest, aceste lucruri erau o prioritate. Declarația de la Bruj mi s-a părut un lucru foarte bun, mai ales având în vedere dificultățile legate de transportul aerian de marfă. De asemenea, eforturi foarte bune pentru reformarea directivei în domeniul feroviar și uh, conceptul de centură albastră. Toate acestea mi se par niște concepte foarte bune, niște idei foarte bune, însă sunt și domeniu, domenii în care rezultatele ne-au dezamăgit și cred că a fost nevoie să le menționez. Mulțumesc, cred că n-am depășit trei minute. Într-adevăr, și mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, domnul Kramer are cuvântul pentru versi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Ați vorbit despre mai multe lucruri, despre Eurovinietă, despre drepturile pasagerilor. Legat de Eurovinietă, a fost foarte bine că ați ratat acest subiect și ați ajuns la rezultate, pentru că până acum fusese amânat acest dosar. Însă, rezultatul în sine nu ne mulțumește. Eurovinieta este, nu este o, doar o taxă suplimentară. Ea a reprezentat un progres mai degrabă neînsemnat, pentru că ar fi trebuit să fie o internalizare a costurilor externe. Acest lucru este recunoscut. Însă, în ceea ce privește competiția reală între sectorul feroviar și transportul feroviar și cel rutier, încă n-am ajuns acolo. Ne uita, dacă ne uităm la toate taxele aplicate în sectorul feroviar, acestea nu se regăsesc uh, în taxele rutiere. Taxele în sectorul rutier se aplică în general doar pe autostrăzi și nu este drept. Dacă spuneți că e vorba de o taxă suplimentară, atunci ar trebui să se renunțe la taxele pe infrastructură. Și ce facem cu TVA-ul în sectorul feroviar? Nu cred că am adoptat abordarea corectă. Nu știu dacă contribuabilii europenei susțin cei care poluează, acest lucru repară lucrurile. Avem nevoie de condiții echitabile. Aceste aspecte Uh, legat și de amenziile aplicate uh, care diferă în funcție de durata călătoriei. Acum vorbim despre călătorile de 3 ore și se spune frecvent uh, acest lucru. De multe ori problemele sunt legate de faptul că avioanele nu vin la timp, nu pleacă la timp și pasagerii nu sunt informați. De ce termenele sunt atât de scurte. Trebuie să fim mai, mai fermi. Apreciez eforturile dumneavoastră, știu că n-a fost deloc ușor să ajungeți la compromisul pentru euroviniete, însă vă fac încă o dată un apel la dumneavoastră să continuați prin această direcție și să încercați să se ajungă la o concurență echitabilă. Am înțeles că cele trei minute s-au scurs, însă vorbeați despre Eurovineta în Belgia. Poate ar fi bine să ne explicați uh, ce anume se prevede pentru a evita o catastrofă. Ea, nefiind compatibilă cu dreptul european, s-a renunțat la ea, din câte am înțeles. E vorba de o taxă aplicabilă tuturor utilizatorilor. Da. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Mulțumesc în numele conservatorilor. Eh, aan u... Eh, vă mulțumesc și eu aș dori să vă felicit, domnule ministru, pentru această președinție belgeană. Mă bucur de faptul că v-ați ocupat cu navigația fluvială. Sunt aici, la dreapta dumneavoastră. Deci, după cum spuneam, mă bucur că v-ați ocupat de navigația fluvială în programul președinției dumneavoastră. Eh, acum câteva săptămâni eh, a avut loc eh, un accident în care un vas cu substanțe chimice s-a scufundat, însă și acum sunt afectate extrem de multe vase din zonă. Uh, trebuie să vă ocupați și cu acest lucru, grupul de lucru pentru transport fluvial și maritim. Pentru că și rinul trebuie să fie protejat suficient. Nu este vor, vorbim aici de cel mai mare fluviu din Europa și, și contez pe dumneavoastră în... păstrați co-președinția grupului de lucru pentru transport maritim. Știți că s-au luat diverse măsuri pe plan internațional de către agenții internaționale, măsuri specifice, însă și pe, pentru Marea Baltică și mările interioare, interne. Aveți intenția să Uh, prevedeți măsuri de aplicare universală fără a discrimina nicio zonă sau alta. Vorbim aici despre această centură albastră și de alte inițiative. Domnule Kramer, ați vorbit de uh, mijloace de transport ecologic. În general, uh, s-a vorbit nu doar despre transportul feroviar, însă există și altele. Aș dori să știu ceea ce s-a deschis, ceea ce s-a decis în Olanda în legătură cu uh, transportul feroviar, pentru că până acum măsurile erau considerate că nu privesc uh, statele Olanda. Vă mulțumesc. Uh, le vom da cuvântul tuturor pentru ca domnul ministru să răspundă. Bine, Derek? Vă mulțumesc, domnule președinte. Este păcat că documentul nu a fost depus atunci când am dorit, în primăvara anului trecut, pentru a fi putut începe discuția în timpul președinției belgiene. A fost o întârziere eh, regretabilă și este vorba de măsuri care trebuie să intre în vigoare până în 2020. În legătură cu alte aspecte, ați înregistrat progrese, nu ne mulțumește tot ceea ce ați eh, obținut, în special în ceea ce privește atribuirea cheltuielilor. Mi se pare că statele membre nu sunt foarte entuziaste, însă fără o alocare clară a cheltuielilor, fără o, o indicație clară a căror fonduri vor fi alocate, orice măsuri luate în domeniu nu Eh, sunt suficiente. Vorbim despre internalizarea costurilor și nu despre infrastructură. Costurile de infrastructură trebuie să fie renoite, modernizate. Aceste costuri trebuie să dispară. Dumneavoastră trebuie, sperați să reduceți aceste costuri la zero, însă nu este natural. Nu folosiți mijloacele pe care le aveți deja la dispoziție pentru a reduce costurile externe. Sper să beneficiem de susținerea dumneavoastră în viitor pentru a convinge alți membri ai Consiliului că obiectivul final este unul pozitiv. În ceea ce privește politica de transport, atunci când discutați politica de transport cu Consiliul, lucrurile sunt destul de dificile, pentru că majoritatea statelor membre consideră transportul ca o problemă națională și este dificil să ajungem la uh, o soluție transfrontalieră. Nu întotdeauna înaintăm pe cât de mult dorim. Vrem să creăm o rețea europeană feroviară la nivelul mărfii cât și a pasagerilor colegul meu, domnul, domnul Kramer, a spus din nou că uh, transportul feroviar este la baza politicii de transport din Europa, însă de 10 ani încoace se lucrează și pe alte domenii. În ceea ce privește nivelul subvențiilor, sectorul feroviar a fost un teritoriu protejat care nu poate fi atins. Dacă se va deschide acest sector acum, la nivel european, va trebui să vedem ceea ce se va întâmpla la Strasburg. Să sperăm că vom ajunge la o piață europeană a transportului real. Serviciile de transport feroviar au fost tratate foarte bine în trecut și au ajuns să fie confortabile. Vă mulțumesc, domnule Sturx, o opinie destul de necontroversată. Doamna Țicău, dacă put, pot să, dacă pot să te rezum la două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi mai concisă. Uh, aș avea două întrebări. Întâi și întâi uh, vreau să vă felicit pentru faptul că ați fost una dintre președințiile Consiliului Uniunii Europene care s-a ocupat mai mult de transportul fluvial, de transportul pe apele interioare ale Uniunii Europene și uh, aș dori să vă întreb care sunt progresele realizate de dumneavoastră și principalele rezultate în acest domeniu. Iar uh, a doua întrebare se referă la uh, politica financiară, mă refer la viitoarea perspectivă financiară și politica de transport. Din păcate, știm bine, Comisia nu a prezentat pe parcursul preediniei belgiene cartea albă pentru transport pentru politica de transport a uniunii europene dar noi în parlament am început să discutăm despre viitoarea perspectivă financiară. sper că acest lucru s a întâmplat totui în consiliu i a dori să vă întreb dacă au avut loc discuii simultane privind viitoarea perspectivă financiară i viitoarea politică în domeniul transporturilor. Vă mulțumesc! Thank you. Now, Michael, what did, do you want to come in as a reaction? Well, very brief. Mulțumesc, Michael. Aveai un răspuns? Transportul aerian a primit subvenții de miliarde, 30 de miliarde pe an, pentru că este subvenționat prin TVA. Adică transportul aerian nu plătește TVA. Și nu plătește nici impozite pe, pentru carburant. Uh, un alt exemplu. La Antwerp există un sistem prin care uh, vasele pot fi ajustate pentru căi navigabile interioare. Ați vorbit despre acest lucru, poate puteți să ne dați, să ne spuneți mai multe, pentru că vrem să existe un spațiu maritim european, uh, la fel ca și un spațiu un cer unic european. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să mă refer la comentariile mai critice vreau să spun foarte clar Parlamentului European uh, că uh, rezultatele noastre au fost uh, cele la care puteam ajunge. S-a vorbit despre alocarea fondurilor. A fost vorba despre o alegere dificilă pentru a ajunge la un consens, totuși. miniștrii responsabili cu transportul uh, erau supuși presiuni, presiunilor din partea ministrilor de finanțe și așa mai departe. Și au existat trei trenduri. În primul rând, miniștrii care vreau să utilizeze orice resursă posibilă pentru transport. Al doilea grup de miniștri considera că o parte din veniturile din Eurovinietă ar trebui să fie folosite în acest scop și că o altă parte din venituri ar trebui să meargă în trezorerie, în trezoreria națională și doar o parte să fie alocată direct transportului. Și al treilea grup de miniștri de transport se gândeau la situația bugetară din statele lor și, consider, și considerau că au nevoie de toate fondurile. Orice venit din eurovinietă trebuia să intre în trezoreria națională pentru a remedia situația financiară la nivel național. Deci erau trei eh, tendințe eh, în cadrul Consiliului de Miniștri. Nu am dorit să uh, nu ajungem la niciun acord, am dorit să salvăm esența uh, acordului inițial. Nu voi intra în detaliile tuturor acestor negocieri. Mi se pare o problemă importantă și nu vrem să subminăm importanța principiului eurovinietei. În ceea ce privește Cartea Albă, Și eu deplâng faptul că uh, atât în noiembrie cât și în decembrie s-a întârziat publicarea ei. Am discutat cu comisia în noiembrie și decembrie pentru a vedea dacă se pot urgenta lucrurile. Însă nu am avut succes. Cred însă că pot să spun că avem un acord informal că această carte albă va fi publicată în martie. Comisia va publica așadar documentul în luna martie, în timpul președinției maghiare. Am discutat deja acest lucru cu președinția maghiară. Poate la întâlnirea din iunie am putea să adoptăm concluziile președinției pentru a avea un grad de certitudine faptului că acele elemente din Cartea Albă, cărora noi le acordăm o importanță specială, vor fi adoptate și că se vor lua decizie în acest sens, cel puțin în prima jumătate a acestui an. În ceea ce privește povara fiscală, în, ce, în legătură cu ceea ce a spus domnul Kramer, în legătură cu diferitele opțiuni pe care le-am avut în Belgia și ceea ce a decis guvernul belgian. Punctul de pornire pentru noi a fost faptul că introducerea eurovinietei nu trebuie să fie o povară suplimentară sau un impozit suplimentar în sectorul de transport. Aceasta a fost o premisă de bază. Pentru a răspunde domnului Kramer, aș dori să răspund și la alte întrebări cu privire la uh, alegerile politice din Belgia. La început, cele trei guverne, region, guverne regionale doreau să adopte o măsură unică în domeniul transportului rutier, însă în final au apărut trei alternative. Euro, o vinietă ca în Elveția în momentul actual, o altă opțiune era o taxă și a treia variantă se baza pe numărul de kilometri parcurși. Um, s-a ajuns însă la un acord în legătură cu ultima alternativă, deci se va aplica o taxă per kilometru parcurs. Unul dintre guvernele regionale care dorea, care a propus această idee a taxei pe kilometru, consideră că nu se va duce la o creștere a costurilor din sector în niciun fel. că trebuie să se țină cont de um, gradul de utilizare a vehiculului și de cât de ecologic este vehiculul respectiv. dacă această măsură este compatibilă cu legislația europeană. Am discutat acest lucru cu ministrii transportului și nu uh, care nu erau aceleași întotdeauna. Am, le-am explicat ceea ce s-a adoptat în Uniunea Europeană deja și le-am mai spus propunerea care este discutată în momentul actual în Consiliu, care trebuie să fie supusă consultărilor între Parlament și Consiliu. Le-am spus și lor că sper în continuare ca până la sfârșitul președinției maghiare, uh, că sper că până la sfârșitul președinției maghiare vom avea o idee mai clară în legătură cu uh, situația. Le-am spus acest lucru și voi transmite cele spuse și în scris. Am spus, spus că vreau să evităm orice fel de dificultăți între uh, măsurile guvernelor regionale și măsurile europene. Orice măsură uh, de acest fel trebuie să fie compatibilă cu măsurile la nivelul Uniunii Europene. Compatibilitatea trebuie să fie asigurată până în 2013. Domnul Kramer, în ceea ce privește competitivitatea între transportul feroviar și rutier. Ați atras atenția și în trecut asupra acestui aspect. Accept faptul că sectorul feroviar și am discutat acest lucru cu reprezentanții sectorului feroviar și rutier. Fiecare își apără propriul punct de vedere în legătură cu măsurile aplicabile. Accept că nu ne aflăm pe un teren egal. Concurența nu este atât de corectă pe cât ne-am dorit. Situația nu este perfectă și dacă vrem să atingem perfecțiunea, nu o vom atinge într-o zi sau peste noapte. Însă vă asigur că suntem conștienți de problemă și am discutat-o cu părțile relevante. Principiile de bază vor fi uh, folosite în toate domeniile de transport și uh, ne vom, vom încerca să asigurăm o armonizare mai mare între uh, aceste domenii domnule Kramer, atunci când vorbim despre poluarea sonoră, există anumite probleme care sunt dificil de rezolvate în sectorul feroviar. Nu va fi ușor să ajungem la o armonizare mai mare în acest domeniu între diversele sectoare de transport. Trebuie să ținem cont și de problema eurovinietei. Va fi dificil să ajungem la o situație echitabilă pe care ne-o dorim cu toții. Fiecare sector al transportului își cunoaște punctele slabe. Însă, câteodată nu își cunoaște avantajele comparativ cu alte domenii de transport în cadrul legislației actuale. aceste avantaje, câteodată trebuie să le fie arătate. Domnule Fandam și doamnă Țicău, v-ați referit la uh, transportul pe căile navigabile interioare și transportul fluvial. În ceea ce privește transportul maritim, am pus accentul în special pe un nou element din politica de transport și anume transportul de coastă. Uh, aceste călătorii scurte care își pot aduce o contribuție semnificativă la reorganizarea pieței interne pentru ca aceasta să fie mai ecologică și uh, pentru a implica transportul maritim și de coastă mai mult. În transportul de mărfuri între statele membre. Am examinat această problemă, am văzut și ce, a, ce a discutat Parlamentul European în acest sens. Dacă vrem să îmbunătățim transportul de coastă, trebuie să îl organizăm mai bine și avem nevoie de cooperarea ministrilor de finanțe și în acest domeniu. Este important să avem aprobarea acestor miniștri pentru reorganizare. Domnul Van Damme a menționat problema accidentului care a avut loc pe Rin. În discuțiile noastre cu colegii din Ungaria, am spus că Belgia va continua să continu- va continua să lucreze pe transportul maritim și pe transportul pe căile navigabile interne. Uh, însă transportul pe căile navigabile interne va fi tratat de colegii din președinția maghiară. Știm că Ungaria are Dunărea și transportul fluvial uh, face parte este pe ordinea de zi a unei întâlniri în legătură cu prioritățile care vor fi discutate între 6 și 8 aprilie la Budapesta. Este vorba de probleme care vor fi discutate atunci, în aprilie. Și sperăm că mâine veți primi informații mai detaliate în acest sens. Domnule Van Damme, domnul Van Bale. Îmi cer scuze, spune domnul ministru. Este Van Talen? Îmi cer scuze, spune domnul ministru. În orice caz, știți, știți că vorbesc cu dumneavoastră acum. În ceea ce privește reducerea Uh, cu 0,1%. Nu știu ce să vă spun, mi se pare că acest procent este prea scăzut, chiar dată fiind situația actuală. Acest lucru ar putea afecta concurența în domeniul transportului maritim. Dacă am ajunge la 0,1%, este destul de dramatic. Poate ar trebui să coborâm cu 0,05% și după aceea să trecem mai departe. Uh, consecințele în legătură cu o decizie de principiu de acest gen ar fi multiple, în special în ceea ce privește costurile. Vasele vor trebui să își modifice motoarele, lucru care uh, implică costuri pentru sector. Trebuie să examinăm foarte uh, precaut impactul economic și de alte tipuri. Din punct de vedere economic, ar putea să existe implicații importante. Nu mi se pare un, o idee extrem de europeană, însă va trebui să vedem cum evoluează lucrurile. Domnule Sterks, ați vorbit despre costurile externe și de evoluția acestora. V-am vorbit de uh, veniturile provenind din Eurovinete Și aceste două chestiuni sunt legate. Ministrii de Finanțe, în situația bugetară actuală, au decis ceea ce au decis. În ceea ce privește acordurile transfrontaliere, nu am ajuns aici la toate progresele pe care ni le-am dorit. Și suntem conștienți de acest lucru. Uh, săptămâna viitoare vom avea un schimb, un prim schimb de opinii cu colegii maghiari. Iată, domnule președinte, în câteva cuvinte răspunsul la întrebări. Vă mulțumesc, doamna Foster. Ați uh, dorit să interveniți? Este o întrebare pentru domnul ministru sau o întrebare pentru domnul Kramer? Nu, nu este un răspuns pentru domnul Kramer, pentru că îmi cunoaște opiniile. Era, doream să întreb pe domnul ministru Vreau să întreb pe domnul ministru, să-i spun domnului ministru că salut inițiativa în legătură cu summitul, summitul de la Bruj. Există însă anumite state membre care ezită și întârzie evoluția. Întrebarea pentru ministru este dacă ne poate spune mai multe despre un aspect abordat la începutul președinției în ceea ce privește problemele legate de emiterea de bilete în, pe căile ferate din Europa. Am rugat Consiliul și Comisia să uh, rezolve această problemă. Este dificil să obții un bilet uh, în Europa. Uh, pentru avioane este extrem de ușor să-ți comanzi un bilet uh, oriunde în lume, însă nu același lucru este valabil și pentru sectorul feroviar. Domnule ministru, foarte pe scurt, pentru că și presupun că va putea fi un răspuns scurt care va fi nu. Mulțumesc pentru întrebare și uh, îmi cer scuze pentru că poate am putut suna prea cinic când uh, companiile de căi ferate erau în mâinile guvernelor naționale, într-adevăr uh, se puteau obține uh, bilete la preț redus pentru studenți, pentru tineri, de exemplu, ca aceștia să poată călători din nordul până în sudul Europei cu un singur bilet la un preț foarte bun. Însă acum aceste companii au devenit independente și au intrat în competiție una cu alta, așa încât e dificil pentru ele să uh, opereze la scara întregii Europe uh, cu un singur bilet. Sigur, uh, Comisia va examina această problemă mai îndeaproape și se va vedea ce se poate face. Președintele, mulțumesc, domnule ministru, către dumneavoastră și uh, personalul dumneavoastră. Um, îmi aduc aminte cu drag concilierea pentru drepturile pasagerilor cu domnul Cancian. Unde sigur că toate lucrurile n-au fost roz, dar până la urmă am, hotărât, am reușit să ajungem la un acord. Și până la urmă, cred că toată lumea recunoaște că președinția belgiană a făcut o treabă bună în aceste șase luni. Deci mulțumesc, mulțumesc că ați venit din nou în fața noastră și ne-ați uh, informat despre activitatea noastră și ne-ați răspuns întrebărilor și vă urăm succes pe viitor. Mulțumesc! Okay, colleagues, as that is our want at this time of year, we say... Bine, dragi colegi, iată, spunem la revedere unui ministru și uh, îi spunem bun venit uh, altuia. Deci, următorul punct de pe ordinea de zi este schimb de opinii privind turismul cu doamna ministru a turismului uh, din Belgia. Îi urăm bun venit! Ok, colleagues, can I now... Bine, dragi colegi, acum dau cuvântul doamnei Weichmann ca să ne informeze în legătură cu activitatea președinției belgene în domeniul turismului. Rog pe cei care doresc să părăsească sala să-și uh, continue conversațiile pe hol, ca noi aici să putem să o ascultăm pe doamna Reichmann, ministra turismului din Belgia. Vă rog, aveți cuvântul, doamnă. Okay, uh, uh, on this, okay. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Mă bucur că mă aflu din nou alături de dumneavoastră, pentru că acum 198 de zile v-am prezentat programul președinției belgiene în domeniul turismului. Și aș dori să vă reamintesc că de la intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona, la, de la începutul anului uh, trecut, turismul a făcut parte din uh, subiectele preferate de pe agenda Uniunii Europene, astfel încât, sigur, pot fi luate măsuri în acest domeniu, dar cu respectarea principiului subsidiarității. Ca parte a programului președinției belgiene, pentru prima oară am lucrat într-o troică cu colegii din Spania și Ungaria și cred că putem să fim satisfăcuți de rezultatele muncii noastre. Metoda de lucru deschisă cu spaniolii, predecesorii noștri, a însemnat că am putut să adoptăm o declarație pe data de 15 aprilie. Declarație care dorea să stabilească un model pentru un turism durabil, durabil din punct de vedere social, referitor mai ales la principiul subsidiarității. Dar aici, desigur, am un comentariu de făcut, și anume, efectul de coordonare al Uniunii Europene este foarte important dacă dorim să îmbunătățim turismul la nivel european și mai ales mai, uh, mai întâi de toate să avem un turism uh, responsabil, durabil și de bună calitate. Statele membre, în această declarație, au propus ca noile instrumente pentru dezvoltarea turismului și pentru uh, dezvoltarea politicilor legate de turism și, desigur, și utilizarea noilor tehnologii erau elemente care urmează să joace un rol foarte important. Unul din obiectivele președinției, președinției belgene era și să îmbunătățească vizibilitatea turismului. Am avut numeroase consultări cu Comisia pe acest document înaintea pregătirii comunicării. Președinția belgiană în luna iunie a putut uh, examina primul proiect de, uh, al acestei comunicări și apoi am recunoscut dinamicile la nivel de comisii și statele membre și dorința acestora de a acționa în acest domeniu, astfel încât pe data de 13 uh, iulie am putut publica, da publicității această comunicare pe care ați văzut-o cu toții, cred că nu trebuie să o mai menționez aici, consta din patru elemente principale îmbunătățirea concurenței, dezvoltarea unui turism responsabil și durabil, îmbunătățirea imaginii și vizibilității turismului în Europa și, de asemenea, includerea turismului în politici și instrumente financiare. Acestea sunt cele patru direcții de acțiune și comunicarea ar fi trebuit publicată în noiembrie, însă, cu toate acestea, la începutul președinției noastre, am crezut că putem accelera lucrurile, iar președinția belgiană a putut elabora, a putut elabora măsuri practice și a putut lansa procesul, lucru foarte important. Și, sigur, am încercat să uh, continuăm dinamica și acțiunile deja începute. astfel încât să putem exercita o influență pozitivă asupra turismului la nivel european. Eu am venit în fața dumneavoastră pe data de 13 iulie și ne-a făcut mare plăcere să vedem că ne bucurăm de susținerea Parlamentului. lucru care n-a făcut decât să confirme acțiunile deja planificate de președinția noastră cu obiectivul de a ajunge la anumite concluzii concrete pe care să le prezentăm, lucru pe care l-am și spus pe data de 13 iulie. În grupul de lucru al Consiliului a avut o activitate intensă în lunile verii, precum și în septembrie, și, până la urmă, am reușit să aducem la un consens uh, pe cele 27 de state membre Um, pe marginea propunerii noastre, lucru care ne-a încântat și de care putem fi mândri. astfel încât am putut lua o decizie oficială la nivelul Consiliului de Ministri și uh, să adoptăm o comunicare pe de 12 octombrie 2010 la Luxemburg, care de obicei pentru acest tip de Consiliu de Ministri, astfel încât au fost adoptate concluziile care, concluzii care au stabilit cadrul politic pentru viitoarea politică um, europeană în domeniul turismului. S-a conferit mandat Comisiei Europene uh, pentru a adopta 21 de măsuri și uh, era important uh, ca statele membre să dispună de aceste măsuri clarificate și să vadă care sunt prioritățile noastre. De asemenea, era important să clarificăm modul în care aceste prevederi trebuie puse în aplicare și până la ce, până la ce dată. Exista planul pentru punerea lor în aplicare, discutat la Forumul uh, Turistic European din Malta din noiembrie și uh, au fost lansate și uh, consultări inițiale. E foarte important pentru un raport inițial de uh, evaluare, ca acesta să poată fi prezentat uh, la Consiliul de Ministri, Ministrilor în 2013, ca să vedem în ce măsură s-au implementat măsurile despre care vorbeam. Uh, Sigur, uh, s-au uh, adoptat în multe principii și elemente importante în cadrul concluziilor uh, pentru un turism de bună calitate, durabil, turismul cultural a fost un alt punct menționat, apoi inovarea, dezvoltările tehnologice, integrarea în instrumentele financiare, astfel încât să facă parte din domeniile existente politice din Uniunea Europeană și președinția euro- eh, belgiană a mai adăugat niște puncte de importanță, de exemplu imaginea și vizibilitatea turismului european și a Europei e un punct foarte important eh, la care am ținut și am putut să subliniem acest eh, aspect la Forumul European pentru Turism. Am insistat pe acest subiect. Apoi, sigur, a fost vorba și despre un turist de bună calitate, responsabil și durabil, pe care deja l-am menționat și doream ca acest principiu să fie inclus în concluzii. A fost o parte importantă a discuțiilor uh, la acest forum și președinția belgiană a fost foarte încântată că a reușit să uh, constate faptul că Iată, Comisia Europeană a semnat un acord de cooperare, de exemplu, cu o rețea. Apoi cul, turismul cultural, de asemenea, a fost un aspect important al discuțiilor și el, de asemenea, inclus în concluzii. Apoi s-a vorbit despre o zi europeană a turismului. Și cred, iată, că am reușit să facem progrese. De asemenea, și în legătură cu valoarea adăugată a turismului la nivel european și, de asemenea, schimbul de bune practici și metode, și acesta a fost un aspect foarte important. Am vrut să vedem cum putem influența lucrurile aici și cum putem îmbunătăți cooperarea și mai ales rolul uh, jucat de forumul pentru turismul european. Deci credem că, iată, există aici o evoluție foarte pozitivă. Am avut 400 de participanți la forumul uh, european al turismului din noiembrie. Uh, s a desfășurat, s-au desfășurat întâlniri de lucru între mai mult de 17 state membre, lucru care din nou subliniază importanța turismului pentru toate statele membre din Uniunea Europeană. Și pentru prima dată am avut și consultări, consultări la nivel de experți în legătură cu punerea în aplicare a acestor măsuri. Pe data de 3 decembrie Comisia a început o procedură în scris și a solicitat comentarii din partea statelor membre uh, pentru primul program de punere în aplicare. Cred că a fost important să afle care sunt reacțiile statelor membre. Uh, spun că deja le-a parvenit ace- Comisia acestei aceste reacții, oricum ar fi trebuit trimise până la jumătatea lunii ianuarie, astfel încât noi să ne putem face o idee a modului în care stau lucrurile iar președinția maghiară astfel să poată continua munca noastră și să îmbunătățească uh, măsurile luate de noi și să vadă cum pot continua cu punerea în aplicare a măsurilor în lunile și anii următori. Deci suntem foarte încântați că am reușit să punem bazele pentru o politică europeană în domeniul turismului, care sigur va continua să fie dezvoltată, am stabilit principii, am găsit un consens între cele 27 de state membre și pe această bază cred că noi putem acum să ne continuăm munca respectând dinamicile inițiale și așteptăm uh, viitoarele evoluții ne punem expertiza la dispoziție pentru uh, tuturor partenerilor noștri și mai ales troicii și Ungariei în activitatea asta din aceste șase luni. Acum nu vreau să vă răpesc mult uh, din timpul la la dispoziție, domnule președinte, Cred că am reușit să fac o prezentare scurtă a celor întâmplate în ultimele șase luni. Mulțumesc! Thank you very much. At the moment... Președintele, mulțumesc. Până acum am patru nume pe lista de vorbitori. Danielis for the uh, S&D, Mr. Kugias, Mr. Kramer and Mr. Zila, Mrs. Foster, Mr. Grosch. Mrs. Meissner. Ok. Bun. Deci, până la urmă, sunt vreo opt nume. Domnul Finanța are trei minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc doamnei ministru și domnului ministru pentru angajamentul dumneavoastră în aceste ultime semestre, în acest semestru. Nu era ușor să mm, se ocup de un nou domeniu, uh, domeniu care în mod tradițional e un domeniu de subsidiaritate și de competiție puternică între toate statele membre și, sigur, inclusiv între cele 27 de state membre ale UE. Tratatul de Lisabona, sigur, stabilește noi competențe în materie de turism, competențe în materie de turism și ne dă posibilitatea să intervenim cu acțiuni pozitive pentru coordonare și schimb de bune practici Însă, în ce privește acțiunea legislativă, ne limitează puterea pentru că nu prevede posibilitatea de a acționa pe căi legislative. Dar sigur că faptul că am dorit să dăm un impuls și să uh, introducem în prioritățile mandatului belgean turismul a fost constituit un aspect foarte pozitiv și co- co- concluziile Consiliului pentru Competitivitate sigur că au ținut cont de acest aspect. Apoi, Uh, a existat și forumul de la Malta, la care s-a referit doamna ministru, ca moment important de dialog cu operatorii din sector și cu diversele state membre. Trebuie să recunoaștem că am avut o inițiativă puternică din partea Comisiei Europene și a vicepreședintului Tajani. Uh, comunicarea Comisiei este una ambițioasă și planul său de punere în aplicare este la fel de ambițios. După cum știm, și noi ne-am angajat în această direcție și colegii mei umără vor discuta modul în care vom putea uh, uh, implementa această nouă strategie a turismului. Sigur că ne aflăm acum în fața unui aspect uh, foarte important, și anume resursele. Președintele, președinția belgiană a coordonat foarte bine lucrurile și a făcut un schimb de bune practici, dar noi trebuie să continuăm în următoarele luni pentru ca în noile perspective financiare post-2013 să pot exista linii de finanțare specifice pentru politicile din domeniul turismului, pentru că altfel va fi dificil să putem susține punerea în aplicare a celor 21 de acțiuni pe care Comisia le-a prevăzut. Președintele roagă vorbitorul să încetinească ritmul. real. avem nevoie să prevedem linii de finanțare specifice, pentru că dacă nu, cele 21 de acțiuni prevăzute de către Comisie și punerea lor în aplicare și eventual apariția și altor priorități la care să colaboreze Parlamentul vor rămâne inevitabil fără posibilitatea de a fi puse în practică. Deci eu sunt convins da, ministrul ca, ca membru simplu al Consiliului, ca să spunem așa, și președinția maghiară vor continua pe această linie în colaborare cu Comisia pentru a putea pune în practică aceste măsuri și în ce privește resursele, pentru că nu avem uh, multe resurse puse la dispoziție pentru proiectele turistice și trebuie să dăm mai multă vizibilitate resurselor care sunt cuprinse în diversele fonduri, Fondul pentru Dezvoltare Regională, Rurală, Fondul Social European și trebuie să utilizăm mai bine aceste resurse pentru a dezvolta turismul nostru, însă avem nevoie de linii de finanțare proprii și autonome. Cred că aici mai sunt încă multe de făcut și Parlamentul va fi un aliat puternic al Consiliului și a Comisiei pentru a atinge acest obiectiv. Și în încheiere, domnule președinte, Bine, vom interveni pe fondul în următoarele săptămâni cu discuția asupra raportului nostru, însă cred că merită să subliniem două priorități de principiu uh, la care s-a referit și doamna ministru. În primul rând, formarea, pentru că noi trebuie să investim mai mult în formare și nu e vorba doar de contactul direct cu clientul, ci și de noi modalități de management, astfel încât turismul nostru să, se, să fie mai competitiv. În al doilea rând, inovarea, utilizarea noilor tehnologii. Nu putem să rămânem ancorați într-un vechi model de turism, ci trebuie să figurăm pe piețele globale ca o industrie modernă. Deci aceste două priorități trebuie să insistăm pe ele și să lucrăm pe ele în următoarele luni. Mulțumesc! Mulțumesc acum de la, SN, de la Socialiști Democrați. Η Βελγική Προεδρία ευτύχησε να εγγράψει στον απολογισμό δράσης της. Mulțumesc, domnule președinte. S-a reușit înscrierea în buget, în programul de acțiune, acest prim raport cu privire la turism și președinția belgeană a reușit totodată să pună bazele pe dosarul turismului european. Toate acestea sunt elemente ale unei realități după tratatul de la Lisabona. Avem acum competența și obligația de a coordona și de a completa acțiunea statelor, acțiunile statelor membre. Mi-e teamă că mm, uităm uneori faptul că turismul este un domeniu foarte important din punct de vedere social, nu doar turistic în sine. Turismul reprezintă 10% sau aduce 10% din venitul european net și aproximativ 12% din locurile de muncă la nivel european. În sectorul turismului sunt diferite meserii și turismul este un mijloc de a face Europa cunoscută lumii întregi. Trebuie să ne dăm seama, să ne gândim cum putem exploata într-o mai bună măsură diferitele politici existente pentru ca sectorul turismului să se dezvolte și trebuie să vedem și cum putem găsi mijloacele financiare necesare pentru a însoți aceste politici. Obiectivul acestor politici trebuie să fie definirea unei noi politici durabile, responsabile. Mulțumesc! Mulțumim! Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Eu aici nu vreau să țin un discurs, ci să vă adresez anumite întrebări și sper să se bucure și de un răspuns. Și plec de la o considerație. Și anume, șase luni trec foarte repede când trebuie să rezolvăm atâtea și atâtea probleme. Dar aș dori să știu, în, în cadrul Consiliului, această temă a turismului. Credeți că a, a fost uh, tratată suficient uh, în ce, din punct de vedere colegial, deci nu doar din punct de vedere al propriului dumneavoastră angajament, care este unul evident. Mai ales aș întreba dacă în eventuala dezbatere internă din Consiliu pe tema resurselor financiare adecvate, există un punct de plecare, o bază de pornire sau dacă încă nu a fost găsită această bază. O a doua întrebare. Dacă dumneavoastră considerați că um, comunicarea e pe aceeași linie cu obiectivele Europa, Euro, Europa 2020 sau trebuie îmbunătățită? A treia întrebare. Ce inițiative credeți dumneavoastră că vor uh, vedea lumina zilei în, uh, ultim, în următoarele șase luni? Deci care sunt inițiativele inițiate de dumneavoastră care pot fi puse în practică concret în următoarele șase luni? Thank you, Mr. Gas. Mr. Kramer. Mulțumim, domnul Kramer, din partea verzilor. Mulțumesc, mulțumesc domnule ministru pentru prezentare. Faptul că au avut loc mai multe manifestații arată că tratatul de la Lisabona a fost bine aplicat. Pentru că în trecut ne loveam prea rar de problema turismului. Un prim element pozitiv care m-a frapat în acțiunile întreprinse în timpul președinției belgiene a fost faptul că se vorbea, s-a vorbit foarte mult de durabilitate. Mi se pare foarte bine. Însă, între vorbe și fapte, uneori e cale lungă. Am analizat proiectele, am analizat ce s-a întâmplat concret și am și sunt puțin sceptic. Vorbim despre durabilitate, dar ea încă nu s-a realizat. Turismul poate dăunează uneori mediului sau bazei sociale. Nu se poate trăi întotdeauna din turism. Trebuie să, uit- să nu uităm aceste lucruri. Apoi, să nu uităm că turismul se legă foarte mult și de transporturi. Știm bine că transporturile pot fi, uh, transportul poate fi organizat ecologic sau nu. Trebuie să ne gândim la stimulente în acest domeniu se poate face o listă cu date referitoare la emisii, la amprenta de carbon și să fie informată lumea cu privire la aceste aspecte. Sigur că nu se pot face toate astea în șase luni. Însă cam într-acolo ar trebui să ne îndreptăm. Sigur că se pune și întrebarea cum reacționat statele membre, se pune și problema finanțării. Cum a reacționa uh, statele membre dintre care unele merg într-o direcție nepotrivită. Mă întreb ce influență ați putea avea dumneavoastră pentru a vă asigura că lucrurile merg în direcția cea bună. Domnul Zile de la Conservatori și Reformiști. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să îi mulțumesc doamnei ministru pentru eforturile depuse. în post-Lisabona. Având în vedere lista de priorități de la Comisie și având în vedere că turismul și cultura sunt două puncte foarte importante unite pe această listă, mi se pare o idee laudabilă aceasta. Și am două întrebări legate de sporirea prerogativelor. În momentul în care Consiliul discută acest aspect sau l-a discutat s-a pus problema condițiilor de criză și problema impactului pe care criza l-a avut asupra sectorului turistic. Faptul că s-a scurtat foarte mult uh, durata vacanțelor și așa mai departe. De multe ori, țările vecine au politici ce intră în concurență reciproc și care se influențează reciproc cum ar fi legislația privind TVA-ul. V-aș întreba dacă s-au discutat aceste lucruri în Consiliu și dacă ați discutat și despre provocările pentru anul 2011. A doua întrebare se legă de cele spuse deja de domnul Kramer, legat de trafic. Anul trecut, ca urmare a erupției vulcanului, sigur, înainte de președinția belgiană, dar deja vă pregăteați să preluați președinția, Criza vulcanului a afectat uh, industria turismului, iar spre sfârșitul anului căderile de zăpadă au avut o influență negativă asupra turismului. Credeți că uh, pagubele cauzate ar trebui să fie rezolvate de asigurator sau ar trebui să se ia alte măsuri? Mulțumim, doamna Foster, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu, doamnei ministru, pentru această prezentare cuprinzătoare. Colegul meu deja a menționat unul dintre lucrurile pe la care vreau și eu să mă refer. N-am uh, fost nici la Luxemburg, nici la Malta, nici în Malta. N-am participat la discuțiile despre care se vorbea, uh, despre care, la discuțiile care s-au purtat. Ați spus că s-au prezentat 21 de măsuri, 21 de idei. Poate că ar fi bine să ne prezentați și celelalte măsuri sau puncte importante, nu doar cele patru pe care le-ați menționat. Legat de liniile bugetare, având în vedere situația cu tratatul de la Lisabona, așa cum s-a spus, legislația nu ne ajută neapărat. Și atunci când vorbiți despre liniile bugetare, pe mine mă îngrijorează faptul că statele membre, de fapt, nu au bani. De unde ar trebui să vină acești bani despre care vorbim? Și nu vreau să fiu neapărat cinică, dar știm despre industria turismului că este foarte, foarte competitivă. Pe plan intrastatal, toate statele membre vor concura unele cu altele ca să primească cât mai mulți bani, cât mai multe fonduri. Dacă ne gândim la o agendă europeană, nu putem înțelege aceste principii aplicate în anumite regiuni, dar ar fi destul de, e destul de greu de înțeles cum ar funcționa ele în alte domenii. În momentul în care vorbim despre instrumente financiare, despre finanțe și despre alte lucruri de aceeași natură, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră ca una dintre primele președinții. Domnul Groș. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, profit de ocazie ca să spun că guvernele care nu sunt în faza de tranziție pot totuși să facă diferite lucruri, așa, ca, așa cum s-a întâmplat în Germania. Un coleg de-ai mei care răspundea de turism, a întreprins, a luat astfel de inițiative. Vă felicit, deci, pentru că știu că nu e ușor. Și ați uh, avut de altfel la dispoziție resurse destul de puține. legate noile evoluții în domeniul turismului, legat de aspectele bugetare, toate acestea sunt importante, dar sunt importante și vechile prerogative, vechile competențe, accesul la transport. Credeți că există posibilitatea construirii clădirii unei punți de cooperare transfrontalieră? Este greu acest lucru dacă ne gândim la subsidiaritate, însă ocuparea forței de muncă nu, ocupării forței de muncă nu îi se acordă un rol suficient de important. Domnule Kramer, eu vin dintr-o regiune unde peisajele sunt foarte frumoase și cu siguranță nu vrem să le distrugem. Dacă vorbim despre natură, știm foarte bine ce vorbim, la ce ne referim. Nu suntem pentru modernism de dragul modernismului, dar întrebarea mea este dacă pe viitor credeți că cetățenii ar putea fi mai bine informați. Mă refer aici la probleme de mediu, dar și la dreptul cetățenilor de a fi informați. Și revin astfel la următoarea întrebare. Ce părere aveți despre viitor? viitor, despre momentul în care cu toții vom fi într-un glas, vom vorbi într-un glas. Și în fine, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Este un lucru foarte bun Dumneavoastră sunteți ministra turismului, portofoliu care nu există în toate țările Uniunii Europene. Mi se pare un semn foarte bun. Am o întrebare. Cum apreciați dezvoltările viitoare? Ați vorbit despre sporirea vizibilității, despre îmbunătățirea imaginii Europei, despre uh, crearea unei, unei mărci, unui brand. La dezvoltarea acestuia pe plan extern și la renunțarea la granițe interne. Sunt uh, turiști japonezi care vizitează acropolele și turnul Eiffel, dar și poarta Brandenburg. Ce, la ce embleme ar trebui să ne gândim? la un turism al cetățenilor, la un turism al patrimoniului cultural, al patrimoniului industrial, poate orașe care ar fi remodelate. Există și turismul cicliștilor. Toate acestea ar putea fi dezvoltate. Sau să vorbim despre turismul în zonele protejate Trebuie să ne gândim și la aspecte de transport, dar să se asigure o protecție suficientă a acestor zone protejate. Mulțumesc. Doamna Maison, n-ați vorbit despre căile ferate de patrimoniu. M-am gândit că ar fi bine să menționez eu acest punct pe care l-ați uitat, spune domnul președinte. Doamnă ministru, dacă vreți să încercați să răspundeți la aceste întrebări. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Voi încerca, într-adevăr, să răspund tuturor întrebărilor și comentariilor care mi s-au adresat. Voi lăsa întrebările cele mai importante la sfârșit. Mi s-a adresat o întrebare cu privire la punctul de plecare care este atmosfera la Consiliu, ce păreri au diferitele state membre dacă doresc să fie proactive, dacă astfel se poate face o mai mare coordonare a politicilor pentru turism. Vreau să subliniez că am ajuns la un consens între cele 27 de state membre cu privire la concluziile comunicării. E vorba de un cadru general, fundamental, și nu a fost deloc ușor să ajungem la un consens. Opiniile de la un stat membru la altul variază foarte mult când vine vorba de rolul pe care l-ar juca Europa în sectorul turismului. De aceea, a fost foarte important să stabilim de comun acord un text și concluziile acestui text reflecte consensul la care s-a ajuns între cele 27 de state membre. A fost extrem de important acest lucru și ne-am pus de acord cu privire la nevoia unei metodologii, cu privire la, la nevoia unui cadru în care să se facă un schimb de bune practici am stabilit că trebuie să plecăm de la aceste aspecte și să încercăm să ajungem la o dezvoltare durabilă, la un turism de înaltă calitate. În toată Europa, nu doar în zonele în care acest lucru deja se întâmplă, deja există. Europa are un rol de jucat și aici, ca și în multe alte domenii. Cu alte cuvinte, trebuie să se promoveze bunele exemple și bunele practici și apoi să se asigure o bună coordonare, întocmind în cele din urmă o listă de criterii care s-ar putea aplica. Deși nu am merge în acest caz pe calea legislativă. Am vorbit despre o rețea și una dintre măsurile pe care le-am menționat, dintre cele 21, ar fi să întocmim un catalog cu privire în care să conțină cerințele de promovare a unui turism durabil. Mi-ați pus o întrebare referitoare la cele 21 de măsuri. M-ați rugat să menționez mai multe dintre acestea. Ele sunt împărțite pe patru sectoare principale și pe care le-am menționat. era important să facem o listă a inițiativelor cheie ce se pot întreprinde. Pe unele deja s-a, început activitatea la comisie și acum rămâne de văzut ce se va întâmpla în 2011, mai întâi sub președinție maghiară. Sperăm că acest plan inițial va fi folosit și exploatat. Am inclus informațiile uh, de la părțile implicate și de la statele membre în acest plan de acțiune, în versiunea sa inițială. Și toată lumea poate contribui și poate adera la acest plan de acțiune. Termenul limită este 2013, atunci vom face o, o analiză, o dare de seamă. Mi se pare că până acum am făcut niște pași buni. Avem un cadru dat de concluzii pentru eforturile noastre. Toate statele membre susțin aceste concluzii și știu că se vor lua măsuri concrete în acest cadru, că se vor face propuneri de către Comisie în uh, mod treptat pentru a asigura succesul politicilor de turism și coordonarea acestora în orice moment. Sigur că nu putem uh, schimba noi prevederile tratatului, însă Suntem la începutul unui proces dinamic și știm că este foarte important din punct de vedere economic și social. Și dumneavoastră ați spus acest lucru. Având în vedere această importanță, am transmis mesajul că politica de turism poate avea un rol în punerea în aplicare a strategiei 2020. Acest lucru a reieșit foarte clar în discuțiile noastre de la Consiliul de Miniștri, pentru că obiectivele sunt aceleași. Dorim să îmbunătățim standardele educaționale pentru turism, să, a, turi, să încurajăm turismul să atragă după sine creșterea economică, să se creeze mai multe locuri de muncă Acestea sunt obiective care apar foarte clar în strategia UE 2020. Turismul este, deci, un instrument care poate îndeplini aceste obiective. S-a vorbit și despre transportul în legătură cu turismul. Există, sigur, zone în care cele două sectoare se suprapun. Și am vorbit, am abordat aceste teme. Am precizat că legislația comunitară va avea un impact major asupra politicii de turism la nivel european. Sunt foarte multe domenii strategice în care acest lucru este important. Protecția mediului, pro, protecția consumatorilor. Sunt multe teme în care influența va fi tot mai mare și în care trebuie să, să ținem seama de efectele pe care le are și impactul turismului. Trebuie să ne gândim și să ținem seama de impactul fiecarei măsuri, de impactul transversal. Acest lucru apare în concluzii și Comisia va ține seama de aceste lucruri în orice evaluare de impact pe care întocmește. Deci orice regulament, orice directivă va ține seama de uh, consecințele posibile asupra turismului și de eventualele ajustări necesare pentru a promova turismul. Este un punct foarte important acesta. Și de altfel, politica de transporturi este extrem de importantă Criza cenușei vulcanice a fost menționată. Într-adevăr, este un subiect relevant, important. Trebuie să dispunem de strategii de reacție în fața unor situații de criză, mai ales dacă ne gândim la turism. Trebuie să definim o poziție. Comisia Europeană a contribuit la discuție. Legat de etichetare, domnul Groș a vorbit despre etichete, despre embleme și, într-adevăr, mi se pare importantă o abordare uh, uniformă uh, a calității. Trebuie să dăm reacții adecvate. S-au prezentat uh, sugestii la forumul turistic european cred că suntem pe calea cea bună. Și a fost nevoie să definim niște criterii esențiale care să reprezinte marca europeană a calității și care să se aplice statelor membre și regiunilor. Avem un set de bază de criterii pe care le-am stabilit de comun acord. Sigur că acestea ar urma să se aplice în mod voluntar și există un sistem de management al calității care poate fi avut în vedere și care va fi examinat. Deocamdată am putea analiza sistemele de management al calității din diferite state membre și să ne folosim de aceste abordări diferite pentru a defini un sistem european uh, de asigurare a calității. Cred că aceasta este abordarea adecvată. Europa are multe de oferit și sunt și alte moduri în care își poate îmbunătăți imaginea. Sigur că este foarte important turismul de calitate, însă trebuie să fie foarte clar ce oferă Europa, mai ales din punctul de vedere al patrimoniului cultural. Acestea sunt elemente esențiale și ele apar în concluzii. Acum, legat de aspectele bugetare. Știu că ele sunt foarte importante pentru Parlament, știu că am vorbit de foarte multe ori despre aceste aspecte atunci când am redactat concluziile, am reluat discuția pendelete și ne-am dat seama că nu vom putea defini uh, toată întreaga perspectivă financiară în, uh, pentru după 2013, dar am încercat să definim câteva elemente. Uniunea Europeană poate încerca să obțină o politică europeană a turismului în conformitate cu tratatul de la Istabona, dar în momentul în care se promovează noi inițiative, pentru acestea va fi nevoie de bani și lumea își va da seama la un moment dat că bani nu mai sunt. Cam acesta a fost contextul discuțiilor noastre și acordul, consensul la care s-a ajuns a fost unul foarte clar. Am fost cu toții de acord că trebuie să fim proactivi, să ne țintim eforturile, să ne concentrăm eforturile și cu siguranță că fără fonduri nu se poate face nimic. Am spus atunci, da, va fi nevoie de finanțare pentru turism și apoi am căzut de acord că nu dorim să creăm ceva nou. Am dorit să existe niște domenii de acțiune și există astfel de domenii unde există deja finanțări disponibile. Domnul Groș a vorbit despre asta, cred. Și în această direcție vom merge și noi, legat de fondurile structurale, legat de fondul social și vom folosi liniile bugetare din instrumentele existente, alocând fonduri pentru turism în Europa, în anumite domenii, regiuni, folosind de exemplu, cum spuneam, fondurile sociale. Aceasta cred că ar fi o abordare consecventă și ne-ar permite să începem uh, activitatea și să păstrăm consecvența. Pentru că dispunem de aceste fonduri ca parte a fondurilor structurale sau a fondului social european, astfel ne putem asigura că se promovează creșterea turismului putem asigura respectarea responsabilității sociale și protecția mediului. Toate aceste elemente sunt avute în vedere în um, obiectivele fondurilor pe care le-am menționat. Deci ar fi, cred, foarte bine pentru viitorul politicii de turism să folosim aceste două fonduri. Și cele 27 de state membre asta au spus. Acesta a fost punctul de plecare pentru momentul în care vom discuta despre taxa ce se propune pentru următoarele luni. Domnule președinte, cred că am răspuns tuturor întrebărilor. Dacă am uitat ceva, vă rog să-mi spuneți. Vă mulțumim foarte mult, doamnă ministru. După cum I-am spus și antevorbitorilor dumneavoastră, vă mulțumim dumneavoastră și colegilor dumneavoastră pentru eforturile din ultimele șase luni de președinție și sper să ne revedem. Vă urăm mult succes și în viitor. Okay, colleagues. Okay, colleagues, the next item on the... Stimați colegi, următorul punct pe ordinea de zi este avizul domnului Colicec în legătură cu raportul primei punere în aplicare a programelor politicilor de coeziune. Din păcate, domnul Kolicek nu este aici și nici eh, colega sa, doamna Wills, deci eu îmi rămâne doar să dau citire declarației domnului Kolicek. Vă rog să fiți conștienți că eu sunt doar cel care vă transmite acest mesaj, așa încât eh, nu considerați aceste cuvinte ca fiind ale mele. Domnul Kolicek a scris o scrisoare pe care vă voi citi. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru contribuții și, pe, și mulțumesc Secretariatului de Transport pentru cooperarea extrem de fructuoasă. După cum ați e, înțeles cu toții, sugestiile mele se bazează pe documentul de lucru pentru transport care arată diferența între uh, cheltuielile Um, legate de liniile directoare pentru TNT, unde trebuie să se acorde prioritate uh, proiectelor uh, feroviare și modalităților de transport mai ecologice pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. În legătură cu sugestiile dumneavoastră, am înțeles motivele, motivele care erau menite să uh, consolideze punctul de vedere al Comisiei pentru Transport și am încercat să le introduc în document conform liniilor directoare, ținând cont de necesitățile regionale. Accept solicitarea domnului Liberațchi a unui tabel de integrare care va fi adăugată ca un paragraf 2a această introducere este coerentă cu documentul de lucru pentru transport. Amendamentele 1, 4 și 7 și parțial amendamentul, amendamentele 8, 9, 10, 12, 17 și 19 răspund pozitiv acestor obiective și conțin elemente utile privitoare la priorități transfrontaliere, transparență și cofinanțare, utilizarea surselor europene, inclusiv Banca Europeană de Investiții, uh, aplicate eficienței energetice și sistemelor de transport. Uh, propun o abținere la partea a doua din amendamentul 8, deoarece poate să fie considerat Uh, ca fiind ajutor, uh, ajutor care ar trebui să fie judecat de la caz la caz. Amendamentele 2, 3, 13 și 14 propun texte cu mai puține detalii care ar putea să fie utile, însă uh, ar putea să fie utile colegilor de la Comisia pentru Dezvoltare eh, Regională în documentul lor cu privire la dezvoltarea durabilă a transportului. V-aș ruga să considerați textul inițial propus de mine ca fiind cel mai util pentru atingerea obiectivelor. Cu privire la amendamentul 5, eh, implementarea înceată a unor proiecte nu ține de eh, resursele financiare insuficient alocate. Statele membre trebuie să-și asume responsabilitățile financiare și să uh, evalueze o evalu- să treacă la o evaluare suplimentară acolo unde este nevoie în ceea ce privește finanțarea programelor din TENTE. 6, 11 și 16 am, uh, riscă să fie redundante sau uh, să inducă în confuzie, să inducă, introducă confuzii în ceea ce privește Uh, conexiunile feroviare intermodale. Trebuie să fim precauți să nu implicăm uh, proiecte transfrontaliere în proiecte de coeziune care țin de competențele naționale. O asemenea reamint notă poate este utilă, dar nu își găsește locul în contextul avizului nostru. Uh, vă recomand să respingeți amendamentele 16 și 18. Primul, pentru că este o competență bugetară de a evalua greșelile statelor membre și conform datelor primite, nu avem probe în care să dovedească asemenea greșeli de contabilitate. În al doilea rând, pentru că uh, trebuie să păstrăm proceduri corecte și transparente în fiecare stat membru în ceea ce privește trans, uh, codecizia. Vă mulțumesc pentru contribuție și înțelegere. Acesta este de, aceasta este declarația domnului Colicec în legătură cu raportul său. Domnul Itala. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că domnul raportor a reușit să transmită mesajul că banii din fondurile de coeziune și, de, și structurale menite transportului trebuie să fie alocate în așa fel încât să fie servite cele mai bune servicii și programe TNT. Însă dacă privim amendamentele, uh, acestea sunt bune și pot să accept să le accept, însă doar la numărul 18 sunt de acord cu rap- raportorul că acest amendament nu este acceptabil. Înțeleg și că amendamentul 2 pe care l-am depus eu și care nu introduce o diferență foarte mare, însă raportorul nu a fost de acord cu mine, însă pot să retrag acest amendament numărul 2 așadar. În rest, putem accepta poziția raportorului doar pe amendamentul 18. Vă mulțumesc, doamna Senalova. Vă mulțumesc. Raportorul nostru din umbră, domnul Liberațchi, nu a putut fi prezent, așadar aș dori să exprim opinia sa cu privire la anumite amendamente. Le-a împărțit în două uh, domenii. În primul, domeniu, primul, primul grup de amendamente care nu pot fi acceptate ușor și al doilea grup de amendamente care asupra cărora are o altă opinie. Primul grup constă în amendamentul 7, aspectul transfrontalier. Este un amendament bun, eh, destul de lung, însă raportul nostru din urmă îl susține. La amendamentul 8, partea a doua, se vorbește aici despre o legătură de viteză între capitalele europene prin intermediul căilor ferate. Bineînțeles că susținem interconectarea de viteză înaltă, însă ni se pare că acesta, acest plan este unul foarte ambițios. Amendamentul 10 este foarte lung, însă revine și menționează rezoluția Parlamentului European menționată în Cartea Verde. Amendamentul 11, aici nu credem că ar trebui să includem transportul rutier. Nu trebuie să susținem transportul rutier, trebuie să ne clarificăm prioritățile. Amendamentul 16 este o critică corectă legată de fondurile și utilizarea lor în statele membre. Însă nu este momentul oportun să menționăm acest punct aici. După cum am, ați spus și dumneavoastră, va fi un amendament oral și raportorul acceptă amendamentul oral. Al doilea grup de amendamente care sunt recomandări contrare recomandării raportorului. Amendamentul 3. Aici este vorba de alocarea investițiilor în funcție de diversele mod- mod- modalități de transport. Trebuie să menționăm această problemă, însă raportorul nostru consideră că amendamentul 4 este mai bun. Uh, formularea este mai bună decât cea a amendamentului 3. Așadar, nu vom susține amendamentul 3. În ceea ce privește amendamentul 4, formularea pare să fie mai puternică decât textul inițial, pentru că se compară transportul feroviar cu cel rutier și amendamentul acordă o susținere mai mare transportului feroviar, pentru că deja există transportul rutier uh, în Europa. Amendamentul 6. Aici există uh, legături între programele TNT, uh, deci uh, am susține acest amendament, amendamentul 13, textul inițial este bun, cu toate acestea vrea să asigure fonduri pentru TNT. Raportorul nostru crede că este o șansă mai mare ca raportorul nostru, Comisia Regii, să accepte această. Doamna Lichtenberger, sau Meissner. Am cerut cuvântul destul de devreme. Da, vă mulțumesc. Nu contează cine intervine prima, dar vreau să mă asigur că grupul ALDE nu va fi trecut cu vederea. Domnule președinte, raportoarea noastră din umbră domnul raportorul nostru din umbră nu este prezent, așa încât îl voi reprezenta. Se pare că mulți responsabili cu acest uh, dosar nu au putut să vină astăzi. În principiu susținem toate comentariile care vor să se asigure că transportul european va avea o importanță mai mare în ceea ce privește coeziunea. Transportul european și TNT trebuie să fie susținute. Nu susținem părerile care caută finanțare doar pentru uh, transportul feroviar sau de anumit tip. Trebuie să promovăm transportul peste tot în Europa și de aceea trebuie să fim flexibili în legătură cu uh, cheltuielile fondurilor. Acest lucru este foarte important în domeniul coeziunii. Uh, transportul este foarte important pentru că statele membre vor acorda mai puțină finanțare, însă nu putem pune accentul doar pe acest lucru. Aș dori un vot pe părți la amendamentul 4. Am dori un vot pe părți la mod, transportul european intermodal. Am dorit acolo un vot pe părți. Susținem prima parte, însă nu a doua parte. Și am dorit ca acest lucru să se reflecte în uh, vot. Îmi mulțumim raportorului pentru munca sa. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc foarte mult. acest subiect este un, unul important pentru că ține de utilizarea resurselor financiare disponibile pentru anumite scopuri. Și uh, de aceea amendamentul Enrique Danton este foarte important pentru că vorbește despre distribuirea fondurilor structurale care trebuie să fie în interesul Uniunii Europene, cu toate că acest lucru nu este luat în considerare uneori. De exemplu, uh, decarbonizarea transportului nu este un criteriu luat în considerare întotdeauna. De aceea se tot repetă lucrurile despre transportul rutier. Statele membre uh, construiesc uh, fără încetare Uh, drumuri noi. De aceea ar trebui să ne întrebăm dacă trebuie să se aloce fonduri europene în acest sens și dacă nu cumva ar trebui să alocăm fonduri către alte obiective. Aceasta este gândirea din spatele amendamentului nostru. Avem o bază bună pentru deci- de decizie, însă nu ar trebui să cerem din nou ceea ce am cerut deja Comisiei să facă uh, prin rezoluția din 22 aprilie 2009 și anume să primim informații cu privire la proiectele deja finanțate. Nu am primit aceste informații, nu ne-au fost puse, de la, puse la dispoziție și de aceea avem uh, amendamente care spun că dacă s-ar face un lucru sau altul, am avea o bază de date și am ști ceea ce este bine și ceea ce nu este bine. Din punctul meu de vedere, este neadecvat. Trebuie să cerem ca aceste date să ni se spună, să ne fie puse la dispoziție, pentru că trebuie să ne asigurăm că nu că se dau mai puține fonduri, însă țintite mai bine. Ceea ce corespunde cu prioritățile de bază ale politicii de transport europene. Nu cred că are rost să ne concentrăm doar pe conexiunile majore. Cred că și legăturile mici sunt la fel de importante. În practică, ceea ce am văzut în weekend se întâmplă foarte des, și anume că autostrada italiană de la Berna la, Ber, Bern la Verona, la Verona nu este deservită de, de un tren internațional, ci este un tren național care nu are spațiu pentru bagaje și se oprește în fiecare stație. Trebuie să ținem cont de aceste lucruri. Nu este vorba doar de infrastructură, ci și de utilizarea acestei infrastructuri. Putem susține proiectul domnului Colicec și Sper că amendamentul nostru în legătură cu informațiile cerute de către, din partea Comisiei va fi susținut de toți colegii pentru că uh, ne trebuie aceste informații pentru a putea decide. mulțumesc uh, și eu raportorului și Bine, poate dacă dumneavoastră v-ați asumat rolul de mesager, îmi transmiteți și mesajul meu, meu către domnia sa, către raportor, dar vreau să vă atrag atenția că dacă sau nu vom revizui politica de coeziune în domeniul transporturilor, oricum, vă atrag atenția că noi vorbim de bani proveniți din buzunarele plătitorilor de taxe. Deci ei cofinanțează toate aceste măsuri, deci n-ar trebui să exagerăm lucrurile, să nu uh, ducem totul la un nivel european și să neglijăm rolul autorităților naționale. Sigur că nimic nu este încă bătut în cuie. Și uh, sigur că trebuie să respectăm uh, proiectele TNT, dar obiectivul principal al uh, coeziunii este să eliminăm decalajele. Nu să uh, atingem obiectivele Euro 2020. Nu putem face acest lucru doar cu aceste resurse. Deci suntem cam sceptici în legătură cu amendamentele numărul 8 și numărul 4, deși uh, spune că Sigur, căile ferate trebuie să rămână modul principal de transport. Proiect curem. Căile ferate trebuie să uh, primească grosul fondurilor de coeziune. Uh, Nevaram piekrist că se La fel și pentru proiectele transfrontaliere. De asemenea, nu putem fi de acord cu numărul 12 și numărul 16 cu criticile ale state uh, investițiilor uh, statelor membre, uh, dezechilibrul în investiții. Noi nu suntem de acord cu cei care au depus acest, acest amendament. Dar, în general, vom vota pentru il y a une opposition entre le... Că există o opoziție între intențiile Comisiei și statele și regiunile care își au obiectivele lor specifice și obiectivele noastre la nivel european. Adesea acestea nu corespund și se creează o fricțiune. Acum, nu sunt raportor din umbră, nu am un comentariu specific, ci aș vrea să fac un, am, un amendament oral la numărul 13, la amendamentul numărul 13, pe care îl depusesem, care spune că invită Comisia să se gândească la posibilitatea de a introduce în cadrul politicii de coeziune a unor criterii pentru condiționalitate. Oh, Cred că e foarte important pentru că e singurul mod de a avea aceste credite și vreau să adaug un cuvânt. Pe viitor. Deci pe viitor. Invită Comisia să se gândească la posibilitatea de a introduce pe viitor în cadrul politicilor de coeziune și așa mai departe. Deci, ca să precizez că e vorba de un lucru care să se întâmple în viitor. Deci, în perspectivă, nu ceva de domeniul imediatului. Uh, thank you. We'll put that, of course. Mulțumesc. Sigur că vom ține cont de acest lucru mâine. Doamna Alessandra, acum. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și domnului Kolicek. Mulțumesc că, uh, pentru că, până la urmă, dumneavoastră sunteți reprezentantul domnului Kolicek în această după deci să vă mulțumesc pentru sugestiile și amendamentele depuse. Amendamentul 13. Eu aș fi de acord cu sugestia aceasta să mm, implicăm mai mult fondurile regionale în domeniul transportului și politicile, ă, proiectele politice din domeniul transporturilor. Eu nu am depus niciun amendament și îmi fac mea culpa pentru că m-am concentrat mai ales asupra ă, proiectului de aviz, dar v-aș întreba dacă ar fi posibil să nu renunțăm la prima uh, propoziție de la 8, deci să le combinăm. Deci o sporire a totalului de fonduri puse la dispoziție pentru rețelele europene și o, uh, să ținem mai bine cont de politica europeană în domeniul transporturilor și așa mai departe. Eu înțeleg că dumneavoastră dorește să se concentreze asupra includerii uh, uh, politicilor de transporturi în fondurile regionale, dar cred că ar fi prea negativ să solicităm și o sporire în general a fondului. Doream prin intermediul domnului Simpson să întrebe domnul Kolhicek dacă va fi sau nu, dacă trebuie sau nu acceptat amendamentul domnului Liberanski. Că are mai mult o natură bugetare, deci ține mai mult de mm, domeniul COBU. Nu știu dacă 90% se aplică uh, rețelor sau la ce se referă. E vorba de un procentaj de 90% din fondul de coeziune. Nu știu la ce se aplică acesta la, la rețele, dacă da, foarte bine, dar trebuie să se să, fie, să exprime mai clar, pentru că dacă nu se aplică rețelor, nu cred că acest amendament oral este relevant. De aceea nu ar trebui să figureze în acest aviz. Apoi, există mandatul domnului Danten, unde spune, se spune foarte clar că ne preocupă faptul că proiectele transfrontaliere sunt amânate, că nu sunt uh, duse la bun sfârșit și așa mai departe. Mulțumesc. Din ce am auzit eu, domnul Kohlicek dorește să accepte amendamentul oral al domnului Liberațchi, da, un nou alineat 2A, ca un nou alineat 2A, dar recomand respingerea amendamentului 16, pentru că este de competență într-adevăr a Comisiei pentru Control Bugetar. Așa înțeleg eu. Astea sunt recomandările raportorului. Foarte bine. Vă mulțumesc tuturor. Vom vota mâine, sigur, și următorul subiect e avizul doamnei Sehnalova privind uh, dispozițiile aplicabile motorilor introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi raportorilor din umbră, precum și secretariatului pentru sprijinul acordat și pentru cooperare. Pentru că eu am uh, uh, elaborat acest aviz pentru EMV. E vorba de un raport atât tehnic cât și având un caracter sensibil. E o industrie care are impact asupra mediului. Și trebuie să spun că toate amendamentele depuse s-au ocupat de aceste domenii. Avem 16, două au fost retrase, deci mai avem 14 pe masă din care unele merg în aceeași direcție sau într-o direcție similară și aș dori să le grupez în trei mm, blocuri. În primul rând, eu nu cred că trebuie să luăm noi decizia de vota împotriva întregului raport. Uh, asta trebuie să, ar trebui să spună Envy. trebuie să ne gândim la amendamentele tehnice, mai, mai ales cele care se referă la căile ferate. Apoi, există amendamente care încearcă să consolideze propunerea comisiei, să o completeze, fie prin înlocuirea motoarelor mai poluante cu motoare din, de la nivelul 3A. Eu susțin acest lucru, dar voi depune un amendament oral care ar elimina tuto malou část. Trenurile, pentru că altfel formularea ar fi ambiguă. Un al doilea domeniu și încă o dată, care face obiectul multor amendamente, este încercarea de a dilua uh, propunerea Comisiei prin unele derogări în înlocuirea uh, motoarelor vechi. Asta înseamnă să creăm un precedent, cred eu. Deci toate amendamentele care se îndreaptă în aceeași direcție nu se vor bucura de sprijinul meu. Eu aș merge mai degrabă uh, înspre propunerea originală a Comisiei. În al treilea rând, e vorba de număr de locomotive puse pe piață și avem aici câteva amendamente care propun diverse cifre. Unul sugerează să ținem cont de particularitățile căilor ferate britanice cu cifre reduse, astfel încât unele din amendamente care se bucură de susținerea mea ar permite fabricanților de locomotive mai multe marge de manevră. Eu sper că vom putea susține proiectul, pentru că eu cred că textul este unul echilibrat, care răspunde solicitărilor industriei și și îngrijorărilor legate de protecția mediului. Mulțumesc! domnule președinte. Având în vedere că este aici reprezentantul Comisiei, aș vrea să îi adresez o întrebare. Sunt câteva amendamente și de contraamendamente care se referă la drezine. pentru a scoate acest, uh, pentru a scoate derzinele din text, sub pretextul că încă nu există o definiție adecvată în textele existente. Și în aceste condiții ar trebui refăcut textul ulterior. Însă s-a înțeles din uh, cercetările realizate că există totuși o definiție un text propus de comisie prin comitologie în iunie 2010 și aprobat de membrii comisiei de profil și care ar trebui publicat în luna care vine. Am textul în față, definiție legată de materialul rulant, etc. Donc la définition existe dans les textes. Je voudrais que la Commission nous précise si oui ou non elle existe, parce que euh, Comisia precizează, deci, această definiție a drezinelor, tocmai pentru ca ele să, să intre în, sub incidența textului despre care vorbim. Acest tip de motoare feroviare implică și afectează multe state, mai ales statele estice, care au mai puține, dispune mai puține mijloace din punct de vedere al infrastructurii și le-ar fi utilă includerea drezinilor în acest text. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Meissner. Mulțumesc, doamna Meissner are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Ca raportor din umbră, nu am depus amendamente pentru că sunt de acord cu punctul de vedere al raportorului. Știu că, că au depus alții amendamente, însă cu o parte sunt de acord, însă, în general, aș vrea să fiu de acord cu abordarea care apare în documentul Comisiei Envi. Așa că sunt de partea dumneavoastră. În grupul nostru ne-am concentrat pe scutirile acordate Marii Britanii. Am discutat foarte mult cu mulți experți și cu reprezentanții Comisiei și se pare că în Regatul Unit sunt mai multe feluri de locomotive. Însă, nu mi se pare corect, cu toate astea, să se acorde aceste scutiri. Nu știu ce să spun legat de punctul 40, de cifra 40 și o scutire de 2 ani ar fi o perioadă considerabilă cu care n-am putea fi de acord. Am discutat la grupul nostru destul de mult pentru că e vorba de un regulament european totuși și pentru că am o mare stimă pentru președintele nostru. Voi ține seama de comentariile domniei sale, însă dacă tot dorim un regulament european și în acest caz nu ar fi corect să acordăm aceste scutiri și excepții. Ar trebui să fie european și la fel pentru toată lumea și să nu se mai acorde aceste excepții pentru Regatul Unit. Mulțumim, doamna Lichtenberger. Ca și antevorbitorii, mei, nu sunt nici eu în favoarea acordării și impunerii, includerii de noi scutiri într-un proiect legislativ care deja nu e foarte ferm. Mi se pare un pic ipocrit faptul că la conferințe internaționale vorbim despre rolul de pionier al Europei, însă când vine vorba de practică și de faptul că anumite state membre nu respectă principiile protecției mediului sau uh, a climei, nu se mai ține seama de aceste principii. Cred că trebuie să retransmitem Comisiei această propunere și în afară de 6 și 16 nu sunt de acord cu restul amendamentelor sau cu cele mai multe dintre ele nu are rost să adoptăm o lege pentru ca după aceea să o diluăm într-o asemenea măsură încât să nu se mai aplice practic deloc anumitor țări. Sau să se aplice doar peste 20 sau 30 de ani. Nu așa protejăm uh, mediul. Intervenție fără microfon. It's simple. If you want to... E foarte simplu, spune domnul președinte. Dacă vrei să ucizi uh, cu totul transportul feroviar de marfă în Regatul Unit, votați împotriva scutirilor, pentru că exact asta se va întâmpla. E vorba de o piață destul de mică, avem probleme cu ecartamentul, uh, pe care nu le mai are o alt, nicio altă țară din Europa și am solicitat aceste excepții pentru aceste scutiri pentru a ne asigura că, că mica perioadă de creștere de care ne-am bucurat va continua. Dacă vă opuneți acestor scutiri, atunci trebuie să scoatem din uz aceste locomotive și nu avem altele cu care să le înlocuim. Și cu asta s-a încheiat povestea. Ar dura 2-3 ani până am putea achiziționa alte locomotive. De aceea avem nevoie de această excepție. Folosim în continuare locomotive în uh, transportul de feroviar de marfă în Marea Britanie, care au, sunt vechi de 30 sau 40 de ani. Poate vă spune că e ridicol, dar vă spun că asta e realitatea. Și aici s-a spus că acordând această scutire, această excepție, uh, și prelungind perioada de intrare în vigoare pentru noi, am putea schimba acest material rulant, să achiziționăm locomotive din Canada și să menținem această piață a transportului feroviar de marfă. Însă, dacă nu le acceptăm, cu siguranță transportul feroviar de marfă uh, ar avea de suferit lumea își dorește în general ca transportul să se mute mai mult pe feroviar. Dacă asta dorim, atunci așa să facem. Doamna Schröder, de la Comisie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei Semnalova pentru raport și deputaților pentru amendamente. Am câteva observații legate de ce s-a spus astăzi. În primul rând, Uh, legat de motoarele de înlocuire pentru locomotive, apoi legat de locomotivele propriu-zise și apoi uh, legat de acest aspect al scutirilor acordate pentru sistemul britanic. În primul rând, amendamentele legate de motoarele de înlocuire pentru locomotive. Legat de acest subiect, Comisia nu a sugerat ca aceste, că aceste amendamente s-ar lega de mecanismul de flexibilitate. Pentru că aici trebuie să se aplice niște reguli noi, având în vedere situația economică dificilă. Problema mm, mutărilor de înlocuire este una mai degrabă orizontală. Însă ne gândim deja la o posibilitate de a aborda acest subiect în momentul în care se face revizuirea directivei. În general, înțelegem nevoia de a folosi tehnologie de etapa a treia pentru motoarele de înlocuire și credem că acest uh, lucru ar fi mai adecvat în momentul în care discutăm despre rezolvirea directivei. Dar suntem deschiși. Așa cum uh, s-a spus, sunt două aspecte aici. În primul rând, dacă putem folosi tehnologie din etapa a treia, Comisia este deschisă din acest punct de vedere și, în al doilea rând, trebuie să ne gândim uh, ce se întâmplă cu derogările dacă nu se poate folosi tehnologie 3A. Aici trebuie să analizăm criteriile și condițiile în care se acordă excepții, se acordă scutiri, derogări. În orice caz, nu ar trebui să acordăm prea multe derogări, pentru că, până la urmă, uh, nu se mai îndeplinește obiectivul directivei. legat de locomotive. Sunt mai multe amendamente depuse cu privire la acest subiect, care ar trebui să se încadreze în mecanismul de flexibilitate. Comisia a sugerat uh, o cifră de 12 motoare și aici se fac propuneri de 40 sau 50. Trebuie să vedem și să ne gândim la faptul că nu e de dorit o propunere care să amâne cu totul uh, viitoarele limite de admis, admise. Mai ales dacă ne gândim la protecția mediului, dar sigur că rămâne ceva spațiu de manevră aici. Domnul Riche a pus o întrebare concretă cu privire la drezine putem prelua propunerea dumneavoastră pentru că vă refereați la o decizie a Comisiei recentă din 2010 care a fost adoptată prin comitologie și care dă o definiție de dragul uh, corectitudinii. Trebuie să verificăm, dar cred că propunerea dumneavoastră este bună. Și o altă problemă. Ce facem cu statele membre în care infrastructura este diferită Regatul Unit a fost uh, menționat și, într-adevăr, acolo este o problemă foarte specifică, foarte specială. S-ar putea să mai fie unul sau două alte state membre care uh, au probleme legate de cartament și de masa locomotivelor. Nu putem nega faptul că această problemă există și poate situația e diferită față de alte state membre, însă obiectivul nostru este în general armonizarea de plină. De aceea suntem deschiși să analizăm această problemă, să vedem dacă putem găsi o formulare a amendamentelor sau a directivei care să nu se refere la un anumit stat membru, ci să folosească mai degrabă criterii neutre cum ar fi cerințele structurale referitoare la ecartament, astfel limbajul să fie mai neutru și deci mai accept, acceptabil. Comisia este dispusă să colaboreze cu membrii Parlamentului și sigur și cu membrii Consiliului pentru a rezolva această problemă, însă ar trebui să ținem seama de o situație specifică care nu poate fi ignorată deocamdată în anumite state membre. Mulțumesc! Mulțumim, e cam târziu să încercăm să refacem amendamentele. Rămâne la latitudinea Comisiei Envi acest lucru. Doamna Senalova. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai am multe de adăugat după această discuție. O să votăm mâine. Mulțumim. Urmează votul mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi. Provocările politice și resursele bugetare pentru Uniunea Europeană Sustenabilă după 2013. Așa numitul raport SURE. Este raportul meu, spune domnul președinte, dacă îl și găsesc. Can I just say, colleagues, this is another one of those classic... Este o decizie a coordonatorilor ca raportorul să întocmească un raport și apoi să primească 48 de amendamente. E un caz clasic. În fine, vreau să fac câteva observații generale. Este important ca avizul să fie concis și la subiect, astfel încât uh, opinia Comisiei TRAN să fie reprezentată cât de clar și de ferm se poate. E vorba de a arăta că transporturile sunt o prioritate în fața Comisiei Sure, uh, și de a apăra punctul de vedere al comisiei noastre în momentul în care ne gândim la poziția generală a Parlamentului cu privire la buget. Să nu uităm de ce am înaintat un aviz către Comisia Sure. Asta nu pentru a ne da noi cu părerea despre transporturi, nu pentru a face o listă exhaustivă a aspectelor legate de transporturi, ci ca să arătăm Comisiei Sure care este direcția în care dorim să meargă ei în ceea ce privește transporturile și prioritățile bugetare. Sunt multe amendamente foarte bune care s-au propus, însă unele nu sunt foarte clare și unele merg prea în detaliu pentru un aviz care eu aș vrea să rămână totuși general. Cu multe amendamente am fost de acord și le-am sprijinit, inclusiv amendamentele care sublinează importanța transporturilor pentru coeziunea teritorială, cele care subliniază importanța susținerii unui sector tehnic puternic pentru politica industrială, amendamente ce vorbesc despre accesibilitatea sistemelor de transport, amendamente ce vorbesc despre legătura cu strategia de creștere 2020 și amendamentele legate de prioritățile în domeniul transporturilor care arată cum s-ar spori respons responsabilitățile și cum ar trebui sporită finanțarea. Amendamente care vorbesc despre RTMS și Sezar reprezintă priorități și un amendament din partea doamnei de Vera cu privire la proiectele inovatoare de transport și cu privire la folosirea veniturilor din impozitare pentru finanțarea de proiecte. Am încercat, deci, să le preiau. La câteva amendamente a fost nevoie să ajungem la formulări de compromis. De pildă, la aliniatul 4 am ajuns la un compromis ce include atât uh, ideea comodalității și ai mai mare eficiență în domeniul transportului, așa cum a sugerat doamna Jensen, În privire la folosirea mai bună a fondurilor de coeziune pentru transporturi. Împreună cu doamna Groș am uh, formulat un amendament care ține seama de aspectele delicat, delicate uh, apropo de discuția cu Comisia Regii. Și, împreună cu domnul Zil, am subliniat uh, nevoia de a Uh, spori finanțarea pentru TNT. Am încercat să fac acest lucru. Însă nu am fost dispus să vorbesc despre moduri, uh, modalități de transport concrete, să spun dacă e bine sau rău. E vorba de un aviz către Comisia SURE și, având în vedere acest lucru, trebuie să atragem de partea noastră Comisia SURE în ceea ce privește prioritățile pentru viziunea 2020 și în ceea ce privește prioritățile bugetare. De aceea, nu am vorbit atât de mult despre cât de minunate sunt căile ferate și cât de îngrozitoare sunt mașinile, ci am vorbit la un nivel mai general, încercând să convingem Comisia Iașure despre faptul că transporturile trebuie să fie o prioritate, pentru că asta e bătălia pe care trebuie să o câștigăm la grupuri a trebuit să ne luptăm mult ca să fie măcar menționat transportul în strategia 2020. Nu vreau să induc în eroare Comisia Sure, vorbind despre modalități specifice de transport sau despre proiecte concrete, în loc să dăm o privire de ansamblu și să spunem, iată, acestea sunt motivele pentru care transporturile ar trebui să fie o prioritate. Iată, acesta este motivul pentru care uh, e, transporturile sunt în strategia 2020. Așa se întâmplă lucrurile și nu invers. De aceea, în anumite cazuri, m-am opus. M-am opus uh, unor lucruri pe care altfel, în mod normal, le-aș fi acceptat având în vedere situația foarte concretă pe care vă explic relația cu Comisia Sure și destinația acestui aviz. Obiectivul este să recunoaștem prior... rolul prioritar al transportului în strategia 2020. Asta am vrut eu să vă spun, stimați colegi. Domnul Groș intervine acum. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi reitera sau confirma toate ideile pe care le-ați menționat deja în grupul PPE. Suntem în mare de acord cu uh, linia de vot, lista de vot propusă de dumneavoastră. Avem diferențe doar pe câteva puncte minore. Am dorit să subliniem, să simplificăm lucrurile și să retragem anumite amendamente. Ni se pare important ca transportul să fie privit așa cum merită în discuțiile din viitor, lucru care poate să fie exprimat prin fondurile bugetare care sunt puse la dispoziție. Bineînțeles că există priorități care au fost discutate, însă, în general, cred că Raportul dumneavoastră tratează foarte bine lucrurile în legătură cu mediul și deschiderea piețelor. Spațiul de transport european trebuie să se deschidă unui concurențe sănătoase. Nu putem uh, permite protecționismul într-un stat sau sector atunci când vorbim despre mediu. Cred că putem echilibra uh, preocupările noastre de mediu și economice. Trebuie să fim focalizați în obiectivele noastre, ceea ce va duce la îmbunătățire în multe domenii. Nu vreau să revin pe fond, suntem de, de acord cu fond, raportul dumneavoastră. Nu cred că trebuie să uh, ne împiedicăm de detalii, însă câteva puncte tehnice din partea PPE-ului. Amendamentul 4. Aici am retrage partea a doua în loc să avem un vot pe părți. Deci, înainte de cuvântul especially, la amendamentul 2 am cerut un vot pe părți și am auzit că s-a anunțat un amendament oral. Poate am putea privi informații suplimentare în legătură cu amendamentul oral domnul Duran, Duran și domnul Kramer. Amendamentul 11 poate să fie retras. Sper că această informație deja a fost transmisă și la amendamentul 15, la partea a doua, putem renunța de asemenea. Amendamentul 22 este caduc, retragem, ceea ce vă, vă simplifică lista de vot. Amendamentul 29. Acolo avem un amendament oral pentru a asigura coerența. S-au sugerat compromisuri. Compromisul 2, care ne satisface. Amendamentul 13. Aici o ușoară reformulare. Este vorba de amendamentul doamnei Jensen. Amendamentul 37. Traducerea în germană nu este corectă. Se vorbește despre împrumuturi în varianta engleză și în germană se vorbește despre salarii. Comentarii în sală? Deci, atunci când referim la amendamentul 37, am dorit să se voteze versiunea engleză și nu cea germană. Sper că acestea au fost uh, toate problemele. Domnule Alcadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Și voi fi cât de concis pot. Uh, grupul meu urmează uh, raționamentul dumneavoastră, trebuie să, să transmitem un mesaj politic și neapărat trebuie să uh, punem transportul în centrul preocupărilor. Uh, cea, și Covid-19 trebuie să țină cont de transport. Domeniul transportului este extrem de important pentru dezvoltarea economică a Uniunii. Este important să atingem obiectivele 2020 și în, acest, în această imagine trebuie să ținem cont și de transport. Trebuie să ne gândim în primul rând la problema bugetului pentru infrastructurile legate de transport putem să facem acest lucru în diverse tipuri, în diverse moduri și putem să trecem la reorientarea anumitor bugete. De, a, de exemplu, anumite fonduri structurale pot fi investite în proiecte de plus valoare europeană. Trebuie așadar să se investească în proiectele care aduc beneficii europene. În ceea ce privește TNT, trebuie să se pună accentul pe conexiunile transfrontaliere cu o coordonare europeană. Cred că acest mesaj va fi transmis uh, Comisiei SURE. Uh, trebuie să susținem poziția transportului. Trebuie ca eforturile să fie susținute și continuate în Comisia noastră. Trebuie să insistăm ca transportul să fie pus pe ordinea de zi financiară. Doamna Jensen? Mulțumesc, domnule președinte. Unii dintre noi suntem în Comisia Sure și cred că și domnul Riche. Deci suntem câțiva care ne vom lupta pentru transport în această comisie. Uh, linia dumneavoastră de gândire în acest aviz este foarte bună. Sunt de acord cu poziția dumneavoastră. Am încercat să spun că poate nu avem nevoie de uh, trebuie să punem accentul nu atât pe transport, cât și pe multimodalitate. Avem nevoie de porturi, centru, centre de transport pentru a atinge obiectivele multimodalității. Acest, această formulare mi se pare foarte importantă și sunt de acord că dumneavoastră apreciez faptul că ați uh, adoptat câteva dintre amendamentele mele, în special pe RTBS și Cezar în legătură cu amendamentul doamnei Țicău pe TNSS, vi se pare că este acoperit de amendamentul referitor la Galileo? Pentru că acolo se ține cont de aplicări mai specifice. Am susținut alte amendamente ale doamnei Țicău cu o altă formulare. Uh, cred că este cam de vreme să menționăm cifre în acest moment. mi se pare corect atunci când discutăm diverse modalități de transport să nu favorizăm anumite modalități față de altele. Și în ultimul rând, am un amendament în legătură la, cu proiectul Marco Polo, un amendament care este mai sceptic în legătură cu programele. Mă bucur că am adoptat că am utilizat această abordare să folosim garanții și nu doar uh, granturi. Poate că am putea astfel rezolva unele dintre problemele care persistă în programe. Este vorba de un program foarte birocratic în care dacă nu Uh, reușești să-ți atingi obiectivele, trebuie să plătești înapoi banii și chiar dacă reușești, tot trebuie să plătești înapoi o parte din bani. Uh, uh, susținem linia generală a dumneavoastră și după aceea aș dori să ascult opinia dumneavoastră despre amendamentul doamnei Țicău. Mulțumesc, doamna Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid împărtășesc dorința dumneavoastră de a nu ne pierde în detalii. Noi am depus patru amendamente. Primul, este logic să spunem că nu trebuie să apărăm doar uh, diminuarea de emisii de dioxid de carbon, ci și uh, cea a numărului de accidente. Cu cât uh, scade numărul de accidente, economisim sume cheltuite în alte tipuri, în alte activități. De asemenea, în legătură cu costurile externe ale transportului, în ceea ce privește metoda, mă adresez colegilor din Comisia Shore. Dacă vrem să internalizăm costurile externe, trebuie să schimbăm metoda. Trebuie să existe categorii foarte clare între categoriile bugetare, să avem abordări integrate și să existe coeziune, rețele de transport, relațiile rurale și urbane Uh, lucru care ne permite să economisim uh, mijloace. Amendamentul 21 în ceea ce privește modernizarea flotelor. Dacă flotele de locomotive și de trenuri sunt mai bune din punct de vedere al zgomotului, vom economisi în, uh, la construirea zidurilor antifonice. De asemenea, este vorba aici de securitatea investițiilor. Ultimul amendament privește micile proiecte. După cum a susținut colega mea la turism, putem uh, susține proiecte mici cu rezultate pe termen scurt uh, care evită uh, cheltuieli foarte îndepărtate în viitor. Eh, și, de asemenea, încercăm să fim mult mai eficienți în domeniul transportului. Vă mulțumesc, doamna Zile. Domnul Zile, mulțumesc, domnule președinte, pentru munca pe acest raport. Aș dori să vă atrag atenția la paragraful 9. Eh, avem o, propunere din partea mea și altora și s-a ajuns la un compromis ar fi bine să existe această concentrare națională. Și ar fi o idee bună și din amendamentul 28 uh, al domnului Balcitis. Dacă se va include concentrarea fondurilor naționale pentru susținerea rețelelor TNT. Domnul Riquet. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, am fost iluminați de către explicațiile domnului președinte. Îmi retrag așadar amendamentul 24. Mulțumesc, doamna Țicău. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dorin, întâi întâi să vă felicit pentru raport, uh, să apreciez faptul că această opinie ar trebui nu doar să sublinieze importanța sectorului transporturilor pentru dezvoltarea economică și socială a Uniunii Europene, ci mai ales să furnizeze argumente Comisiei Sure pentru a acorda o mai mare prioritate pentru finanțare proiectelor din domeniul transporturilor. No, Can a German translation come in, please? Probleme cu traducerea în germană. <coughs> Uh, de aceea am uh, insistat pe câteva elemente importante, precum uh, sistemele inteligente de transport, dezvoltarea infrastructurii necesare pentru vehicule electrice și integrarea acestora în cadrul rețelei electrice, sistemul GNSS, implicit Galileo, și aș dori să anunț colegii că am retras amendamentul 40, care prevedea sume explicite pentru GNSS. Uh, acest lucru a fost comunicat uh, cu mult timp înainte comisiei, poate nu a ajuns la toată lumea această informație. Repet, amendamentul 40, uh, care avea sume explicite, l-am retras considerând că este inclus în alte amendamente care susțin o susținere financiară suficientă și absolut necesară pentru proiectul GNSS. Mulțumesc! Thank you very much. Domnule Kramer. Ja, also ich finde es natürlich richtig, dass in der 2020... Da, mulțumesc. Mi se pare corect ca strategia 2020 să includă și transportul 30% din emisiile de dioxid de carbon provin din sectorul transporturilor. Dacă comparăm aceast, acest sector cu alte sectoare, se vede că s-au înregistrat îmbunătățiri în multe domenii, dar vedem o creștere cu 25% în sectorul transporturilor, deci este foarte important ca și transportul să joace un rol central aici. Am două amendamente depuse din partea grupului nostru și vreau să spun câteva cuvinte în legătură cu unul dintre ele raportorul a spus că nu dorim să intrăm în detalii, ci să ne referim la principii. Acum, uh, poluarea sonoră, dacă ne referim la infrastructuri, avem exemplu cu RTMS, cu sistemul de semnalizare și știm că e important nu doar când e vorba de infrastructură, ci și de material rulant e foarte important aici și vedem când e vorba de poluarea sonoră că putem economisi mulți bani și uh, îmbunătăți strategia de eliminare a zgomotului dacă investim în material rulant. Deci nu înțeleg de ce raportorul ne-a uh, respins amendamentul numărul 21 pentru că e unul relevant și aș solicita raportului să se mai gândească, poate să se răzgândească, pentru că ar fi uh, în avantajul nostru dacă am continua în această direcție. Dacă am putea, de asemenea, să transmitem acest mesaj în întregul sector al căilor ferate, pentru că dacă am reușit acest lucru, am fi mai ecologici. Poate există și o greșeală de traducere, pentru că văd aici o referire la uh, transportul greu, când e vorba de fapt despre poluarea sonoră. Nu știu, este o greșeală probabil de traducere aici în documente. Deci s-au făcut probabil o confuzie în legătură cu echipamentele. Păi, poate e vorba de vagoane de transportat marfă și nu de uh, transport uh, uh greu. Deci uh, bazați-vă pe versiunea engleză și nu pe cea germană aici. Apoi amendamentul 34. Aici noi am dorit să fim cât mai eficienți, cât mai rapid posibil, astfel încât resursele să poată fi utilizate cât mai eficient, chiar dacă uh, ele nu uh, sunt uh, disponibile pe scară largă. Sigur că sunt multe zone unde putem acționa rapid. Cred că nu trebuie să dăm vrabia de mână pe cioara de pe gard. Deci trebuie să uh, acționăm rapid și mai eficient. Cred că puteți face acest lucru și aș dori să vă mai gândiți în legătură cu amendamentul 34. Mulțumesc acum, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc la rândul meu uh, autorului pentru documentul prezentat și pentru faptul că se concentrează pe diversele instrumente pe care le putem utiliza. Dacă vreți, e vorba de o înfruntare politică cu uh, Comisia Șuă și cu Comisia Regii și vrem, noi vrem să ne asigurăm că Comisia noastră nu va fi înfrântă, așa cum s-a întâmplat cu cu, atunci când s-a discutat perspectivele financiare. Știm, de exemplu, că și cercetarea, cercetarea e foarte importantă, e vitală când e vorba de ocupare și de strategia Euro 2020, dar Fapt este că infrastructura energetică, de exemplu, poate că va avea câștig de cauză în acest domeniu. Știm ce se întâmplă cu în SUA și China. Uh, lucrurile se concentrează pe uh, modernizarea uh, infrastructurilor, pe sistemele de mobilitate. Deci ar fi mare păcat dacă noi am rata, am pierde acest tren și am rămâne în urmă. Deci vă mulțumesc pentru că ați acceptat amendamentele pe care le-am depus eu, mai ales cele care se referă la păstrarea ambiției noastre în protejarea politicilor legate de transport, pentru că putem, într-adevăr, să salvgardăm competitivitatea industriei europene și să reducem emisiile de dioxid de carbon. Astfel încât aș dori să retrag amendamentul numărul 9 și vă mulțumesc pentru generozitatea de care ați dat dovadă. Cât despre celelalte amendamente, vreau să vă mulțumesc pentru atenția pe care le-ați acordat-o. Mulțumesc acum reprezentantul Comisiei are cuvântul. Roman. Mulțumesc, domnule președinte, estimați membri, vă mulțumesc pentru activitatea depusă pentru acest, acest excelent aviz care merge pe aceeași, în aceeași direcție cu obiectivele comisiei, așa încât mi-ați ușurat mult munca. Spunând uh, imediat că și din partea noastră, coeziunea teritorială, socială și economică, uh, sectorul tehnic, accesibilitatea și o strategie de creștere, A două can be sunt toate conținute în niște amendamente care au fost depuse. Dacă dorim amendamente subtile, prea subtile, prea detaliate, atunci uh, subminez uh, mesajul important politic pe care uh, doresc să-l transmiți Comisiei Jure. Și până la urmă despre asta e, de vorba, e vorba, ca transportul să figureze și el ca un punct important de pe agenda. Așa încât vă spun pe scurt că suntem de acord cu uh, uh opinia uh, raportorului. Vă mulțumim pentru susținere și așteptăm să cooperăm pe viitor cu dumneavoastră, așa cum am făcut-o și până acum. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru comentarii. Știu că în unele cazuri membrii, unii membri vor considera că dacă nu susțin amendamentele, într-un fel, eu nu susțin probleme specifice legate de transport. Eu vreau, după cum v-am spus, să păstrez o, uh, o orientare politică, nu neapărat tehnică de transport. Sunt unele exemple în care amendamentele sunt prea detaliate. Uh, eu nu eu nu cred că trebuie să intrăm în detalii, să vorbim despre ce frâne trebuie folosite. Trebuie să ne, să ne concentrăm pe mesajul politic, cred eu. Sigur că în unele cazuri am fost sever, da, așa e, sunt de acord cu unele din amendamente. Domnul Zile a întrebat despre un anumit amendament, cred, pute de Balcitis, amendamentul 28. Da, susțin amendamentul 28 și 33 Uh, eu am respins un amendament în care se adaugă cuvântul regiunile în anumite state membre nu e, situația nu este identică cu cea din altele, de exemplu la mine acasă. De aceea m-am opus în acest caz. Eu înțeleg principiul pe care vreau să-l susțineți, dar formularea, din punctul meu de vedere, uh, nu a fost corectă, deci m-am opus. Deci am încercat să să uh, conlucrez cu raportorii din urmă, cu doamna Jensen, să găsim o consultare corectă cu Matthews. Așadar, vom vedea mâine ce se întâmplă la vot și să nu o luați uh, personal, mai ales uh, având în vedere ce au făcut coordonatorii. Deci haideți să vedem ce se va întâmpla la vot. Dar vă rog să înțelegeți că e vorba de o încercare de a spori vizibilitatea transporturilor pe agenda politică. Da, domnul Kramer, pe scurt, vă rog. De exemplu, trebuie să fie posibil ca o cofinanțare din partea Uniunii Europene să fie inclusă și pentru materialul rulant, nu doar pentru infrastructură. Acolo este o formulare generală Președintele, bine, pentru că nu sunt convins că în anumite state membre, unde, de exemplu, sunt operatori privați, se va întâmpla acest lucru. Unde e operator de stat, atunci probabil că așa va fi, dar... Domnul Kramer, da, bun, și la infrastructură e aceeași problemă. Președintele, da, dar majoritatea infrastructurii este uh, administrată la nivel național. De aceea am avut o îndoială. Dar oricum, asta e situația și vă mulțumesc. Acum uh, începe reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc uh, și începem cât mai repede posibil reuniunea coordonatorilor.